Dear colleagues, please uh, take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. În primul rând aș dori să trecem la adoptarea ordinii de zi. Bun, se adoptă. Am să fac comunicările mele după dialogul monetar, doar una singură acum. După cum știți, această întâlnire a fost extinsă cu 30 de minute până la 7 seara, sesiunea de vot începând de la ora 6. Vom trece și la adoptarea procesului verbal a ultimelor trei reuniuni. Vă mulțumesc! Acum, pentru început, aș dori să o salut pe predecesoarea mea, Sharon Bowles. Bun venit! Acum înțeleg că sunteți aici uh, în calitatea de <clears throat> deputat național pentru conferința de mâine. Și acum am onoarea să-i urez bun venit președintelui BC Mario Draghi pentru primul dialog monetar în 2016, care ne va prezenta perspectivele evoluțiilor economice și monetare și de asemenea vom discuta și despre situația diferită a atitudinii Fed și a BCE. Există un interes foarte mare pentru această reuniune, dat fiind uh, faptul că avem așteptări de inflație scăzută pe următoarea perioadă, Consiliul de Administrație a BCE a ajuns la concluzia că își va reevalua poziția vis-a-vis -vis de politica monetară în martie. Și președintele Draghi și-a reiterat angajamentul de a colabora cu noi. În ultima săptămână, piețele și au continuat performanțele negative, în special în ceea ce privește acțiunile băncilor. Unii analiști au legat acest lucru nu doar de incertitudinele <clears throat> mediului global, economic, dar și cu faptul că nu s-a finalizat încă restructurarea financiară și reglementativă în domeniul bancar. În acest sens, părerea <clears throat> președintelui Draghi este binevenită atât în ceea ce privește <clears throat> politica de uh, <clears throat> relaxare cantitativă, dar și achiziția de active, dar și în contextul uh, mai larg uh, completarea Uniunii Economice și Monetare din perspectiva sectorului bancar. Domnule Draghi, mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii a Comisiei de Politici uh, Economice și Monetare, doamnelor și domnilor. Primele săptămâni acestui an au arătat că zona euro, dar și Uniunea Economică în ansamblu său se confruntă cu provocări majore. Va fi nevoie de eforturi puternice a decidenților politici pentru a controcora aceste provocări. Mă bucur să revin în comisia dumneavoastră pentru a discuta aceste provocări și modalitatea în care BCE poate să-și aducă contribuția în a le aborda. În observațiile mele de astăzi mă voi referi la contextul economic global, evoluțiile financiare recente și situația redresării din zona euro. Voi uh, încheia printr-o prezentare sumară a deciziei noastre cele mai recente de a face public acordul cu privire la activele financiare nete sau pe scurt ANFA, pentru că știu că acest, acest subiect vă preocupă pe unii dintre dumneavoastră. Permiteți-mi să încep cu situația economiei globale. În ultimele săptămâni am uh, asistat la uh, preocupări în creștere în ceea ce privește perspectivele economice globale. Uh, Datele privind activitățile și comerțul au fost mai slabe decât așteptate, turbulențele pe piețele financiare s-au intensificat și prețurile la mărfuri au scăzut și mai mult. Creșterea scăzută în piețele emergente reprezintă un punct focal pentru această incertitudine. În ultimii ani acestui secolului trecut, multe economii emergente au crescut în ritm alert, au beneficiat de integrarea în creștere cu economia globală și de avântul oferit de piețe financiare solide. Acum acești factori au scăzut și multe țări trebuie să se ajusteze la noua realitate. În mai multe economii, această încetinire a adus la iveală probleme structurale exacerbate, care de asemenea sunt un obstacol în calea creșterii. De aceea este nevoie de continuarea procesului de reechilibrare pentru a garanta creștere sustenabilă pe termen mediu. Acest lucru implică anumite uh, obstacole pe termen scurt și va necesita o monitorizare îndeaproape a riscurilor aferente. O consecință a acestei ajustări este divergența de cicluri economice. În timp ce redresarea în economiile avansate uh, continuă în mod gradual, în economiile uh, emergente, uh, creșterea a scăzut. Cererea mai scăzută pe vizele globale a dus și la o scăderea prețurilor pentru țiței și alte mărfuri, care, la rândul lor, ar putea duce la agrovarea fragilităților fiscale și financiare în anumite țări exportatoare de astfel de mărfuri. Țările care au avut de suferit de pe urma scăderii uh, comerțului extern au, uh, uh, s-au confruntat cu o scădere a activității, în timp ce și investițiile în sectorul energetic au scăzut. Din decembrie s-a deteriorat și atitudinea de pe piață, ceea ce este evident și în ultimele săptămâni. Aceste lucruri se leagă și de scăderea activității economice pe întreg mapamondul, datorat în special însă în piețele emergente și uh, de asemenea se datorează și semnalelor uh, adverse de pe urmă scăderii prețurilor la mărfuri. Atitudinea de pe piață a devenit mai volatilă și susceptibilă la schimbări rapide. În acest context uh, au scăzut și prețurile la acțiuni, în special în ceea ce privește prețurile acțiunilor băncilor. Această scădere dramatică a prețurilor la acțiuni reflectă și sensibilitatea acestui sector la o perspectivă economice mai slabe decât uh, erau așteptate. De asemenea, reflectă și anumite temeri uh, cu privire la faptul că în anumite părți ale sectorului bancar există o expunere mai mare la sectoarele producătoare de mărfuri băncile listate pe bursă din zona euro, deși au o expunere limitată pentru piețele emergente și uh, țările producătoare de mărfuri, uh, sunt cotate acum mult sub valoarea lor contabilă. Acest lucru arată că băncile trebuie să facă mai mult pentru a-și ajuta modele de afacere la uh, rata mai scăzută de creștere și să-și întărească cadrul de reglementare care a fost constituit după criză. Totuși, trebuie să ținem cont și de faptul că restructurarea reglementativă de după începutul crizei a pus bazele unei creșteri durabile a rezistenței instituțiilor individuale, dar și a sistemului financiar în ansamblu. Băncile au construit Uh, tampoane de capital mai uh, ample și-au redus uh, gradul de datorare și și-au îmbunătățit profilurile de finanțare. În plus, Comitetul la bază cu privire la supravegherea bancară a constatat că s-au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește finalizarea reformelor post-criză și că elementele care au rămas în agenda de reformă pentru la nivel global pentru bănci sunt în curs de finalizare. Clarificarea acestor elemente va aduce certitudine reglementativă în ceea ce privește stabilitatea viitorului cadru, ceea ce va susține abilitatea sectorului bancar pentru a face uh, planul de afaceri durabile pe viitor. De fapt, uh, guvernatorile băncilor centrale și uh, președinția Autoritățile de supraveghere au arătat că sunt angajați pentru a nu uh, spori în continuare cerințele de capital în sectorul bancar. Deci nu vom avea un Basel 4. În zona euro, situația în sectorul bancar de acum este foarte diferită de ceea ce era în 2012. Poate că cel mai important lucru este că băncile din zona euro și-au întărit pozițiile de capital în ultimii ani, asta în special ca o consecință a evaluării cuprinzătoare uh, efectuate în 2014. Pentru instituții semnificative, rata CET 1 a sporit de la 9 la 13%, ceea ce le face mai rezistente la șocuri adverse deci de la 9 la 13%. În plus, calitatea capitalului bancar a fost de asemenea îmbunătățită în mod substanțial. Odată cu procesul de uh, revizuire și evaluare uh, din 2015, așa numitul SREP, ECB și-a uh, expus opinia cu privire la caracter stațional al centrului de capital din pilonul 2, ceea ce înseamnă că dacă lucrurile rămân așa, cerințele de capital nu vor fi uh, înăsprite în continuare. De aici, uh, uh sectorul bancar poate să uh, facă o mult mai bună planificare a capitalului. În 2015, uh, băncile sub supravegherea BCE chiar și-au sporit uh, prof profiturile față de 2014. Asta le va uh, permite să adopte politici de distribuire a profitului uh, mai uh, operative. BC, prin politicile monetare, va continua să susțină condițiile de finanțare pentru bănci și pentru activitatea economică în general. Sigur că anumite părți a sectorului bancar din zona euro încă se confruntă cu un număr de provocări. Acestea se referă atât la riscuri legate de litigi și costuri de restructurare pentru anumite bănci care <clears throat> au și de a face cu anumite uh, moșteniri uh, de active, în special în țările mai afectate de criză și acestea se leagă evident și de nivelul creditelor neperformante. Totuși, aceste credite neperformante au fost identificate în cursul evaluării cuprinzătoare, când s-a folosit pentru prima dată o definiție comună și uh, s-au uh, făcut și provizioanele aferente. Prin urmare, suntem într-o bună poziție pentru a reduce creditele neperformante uh, în următorii ani. În acest scop, brațul de supraveghere al BCE colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale relevante pentru a se asigura că politicile în domeniul creditelor neperformante sunt uh, complementate și de măsurile necesare la nivel național. Situația redresării în uh, euro și rolul politicilor economice pe fundalul riscurilor de scădere datorate economiei globale și evoluțiilor financiare, permiteți acum să mă refer la situația economică din zona euro. Redresarea are loc într-un ritm moderat, susținut de politicile noastre monetare și a impactului lor favorabil asupra condițiilor financiare, precum și de nivelul scăzut al energie, prețului la energie. Investițiile însă au rămas la un nivel uh, scăzut datorită faptului că există incertitudini la nivel global și riscuri geopolitice care afectează atitudinea investitorilor în plus și sectorul construcțiilor încă nu s-a redresat. Pentru ca zona euro să devină mai rezistentă, e nevoie de contribuții din toate uh, domeniile de politici și BCE este pregătită să aibă rolul care îi revine. Așa cum a anunțat la ultima întâlnire de politică monetară din ianuarie, Consiliul de Guvernare va revizui și eventual uh, relua în discuție poziția de politică monetară la începutul lunii martie. Ne vom concentra asupra unui număr de două aspecte. În primul rând, vom examina asupra uh, inflației datorate uh, salariilor la nivel național și a formării prețurilor și a uh, perspectivelor în ceea ce privește inflația. Acest lucru va depinde și de uh, persistența descreșterii prețurilor la țiței și la mărfuri și de incidența unor efecte uh, secundare asupra sa, Uh, salariilor la nivel național și a prețurilor la nivel național. În al doilea rând, în lumina ultimelor evoluții de pe piețele financiare, vom analiza și în ce măsură activ- acțiunile noastre monetare vor influența sistemul financiar, în special uh, la nivelul băncilor. Și dacă se va dovedi necesar, nu vom ezita să facem acest lucru. În paralel, politicile noastre susțin Uh, zona euro și aduc pe baze mai stabile. Devine din ce în ce mai clar că politicile fiscale ar trebui să susțină redresarea economică prin investiții publice și uh, fiscalitate mai scăzută. În plus, uh, redresarea ciclică din momentul de față ar trebui să susțină și politicile structurale eficiente, în special acțiuni pe îmbunătățire a mediului de afaceri, inclusiv uh, infrastructuri publice private, sunt vitale pentru creșterea productivității. Respectarea regulilor Pactului de Stabilitate și Creștere rămâne esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. Let me now conclude. Închei acum prin a mă referi la decizia recentă de a uh, publica uh, acordul în, uh, în legătură cu activele financiare nete, așa zisul ANFA. Este încă un pas spre transparență și respons- responsabilitate către dumneavoastră ca Parlament și către Parlament și către publicul european. ANFA este un acord între BCE și băncile centrale ale zonei euro, NCB-uri. Se asigură că politica monetară nu este afectată de către operațiunile băncilor centrale naționale care au legătură doar cu aptitudinile naționale, non monetare. Dreptul de a avea aceste operațiuni datează de la începutul Uniunii Economice și Monetare. În momentul respectiv, tot statele membre fondatoare au decis să centralizeze doar funcțiile băncilor centrale necesare uh, care sunt necesare pentru a avea o politică monetară unică. Toate celelalte atribuții au rămas la latitudinea băncilor centrale naționale. Aceste Mm, activități non-monetare, care nu țin de politica monetară, includ gestionarea uh, rezervelor uh, externe ale acestor bănci, inclusiv aurul, după transferul acestor rezerve externe către BCE gestiunea anumitor portofolii care nu țin de politicile monetare sau de politici non-monetare, inclusiv cele legate de fondurile de pensii, pensii pentru angajați sau ă, servicii de plată către guvernele naționale. Atunci când aceste bănci centrale naționale au portofolii care nu au legătură cu politica monetară ca parte din uh, aptitudinile naționale, acele portofolii sunt finanțate fie din uh, din fonduri ale băncii centrale acordate de către aceste bănci centrale naționale sau de către acoperirile non-monetare. Acest lucru nu afectează politica monetară. Aici apare rolul ANFA. Scopul ei este să limiteze dimensiunea portofoliilor care țin de politici non-monetare ale băncilor centrale naționale pentru a se asigura că eurosistemul poate să implementeze o politică monetară unică. Bineînțeles că atunci când, uh, își efect, când efectuează atribuții naționale, băncile centrale naționale trebuie să respecte tratatele, tratatele, inclusiv interdicția de finanțare monetară. În plus, dacă aceste uh, acțiuni interferează cu politicile monetare în orice alt mod pot să fie interzise, limitate sau să fie uh, trecute sub condiții de către Consiliul de Guvernare. Publicarea acestui uh, text uh, ANFA, care înainte de această dată era confidențial, a fost o decizie unanimă a BCE și a băncilor centrale naționale în Eurosistem. Această publicare va, trebui, va rezolva uh, lipsa de anumite neînțelegeri în ceea ce privește ANFA. Clarifică că singurul scop al ANFA este să stabilească limite pentru operațiunile care țin de politici non-monetare care sunt atribuite uh, operațiunilor naționale ale băncilor centrale naționale. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Aceste limite asigură că operațiunile băncilor centrale naționale nu uh, interferează cu obiectivele și uh, atribuțiile eurosistemului și cu politica monetară unică. Pe lângă informațiile în legătură cu ANFA, BCE a publicat și date în legătură cu activele nete financiare agregate băncile centrale naționale vor face același lucru și vor dezvălui aceste active nete în publicarea bilanțului anual. Aceste date vor acorda informații către public în legătură cu partea din banca finanțarea băncilor centrale naționale care este reprezentată de operațiuni de politici non-monetare. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru aceste observații foarte interesante, inclusiv despre situația din sectorul bancar și pentru acest pas suplimentar în direcția transparenței și uh, răspunderii uh, prin publicarea acordului ANFA. Începem întrebările și răspunsurile. Uh, are cuvântul Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule președinte Draghi. E bine că în aceste vremuri uh, neliniștite avem un dialog. Pentru că știu și ce întrebare va formula alt coleg de-al meu, aș dori acum să vă supun atenției două teme de actualitate. Pe de o parte, la finele săptămânii va avea loc summitul uh, Consiliului European, aici la Bruxelles, unde până la urmă se va arăta cum anume Uniunea Europeană va uh, face face situației cu ieșirea Marii Britanii. Pentru mine este clar că nu, vom cede, nu se vor rescrie tratatele mă tem că s-ar putea să avem uh, reglementări financiare divergente în Europa și, și în interiorul zonei euro și v-aș întreba dacă vedeți și dumneavoastră acest pericol, pentru că, din punctul meu de vedere, un instrumentarul uh, de care dispune uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește activitățile legate de piața uh, unică nu se potrivește și pentru acest, uh, această situație. A doua situație se referă la scoatere din circulație a bancnotelor de 500 de euro. Știu că și în Consiliul noastră de administrație există păreri foarte diferite. Întrebarea mea este care este părerea dumneavoastră pe, pentru că uh, în momentul de față această tematică se reduce foarte mult uh, doar la combaterea uh, terorismului și a criminalității eu cred că prin eliminarea acestei bancnote am intervenit în libertatea cetățenilor, dar și a libertății de decizie altor țări, precum cea a Elveției, de aceea m-a interesat părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you. Um... Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, sunt sigur că și unii dintre colegii dumneavoastră îmi vor pune aceeași întrebare pot să spun următorul lucru și voi aprofunda lucrurile în discuția următoare. Banca Centrală Europeană nu este parte la aceste negocieri. Deci, statele membre sunt și guvernele așadar sunt părțile care sunt uh, în negocieri. Însă putem spune două lucruri care sunt orientările poziției noastre avem două aspecte predominante care trebuie să fie protejate. 1. Piața unică și 2. Uniunea monetară. Am avut și continuăm să avem beneficii foarte mari din partea pieței unice, deci trebuie să o protejăm. Și este foarte clar că o integrare mai mare a Uniunii noastre monetare este esențială. Acestea sunt cele două orientări în ceea ce privește opinia BCE asupra negocierilor. A treia idee este una pe care am menționat în ultima noastră reîntâlnire și anume obiectivul acestei negocieri, obiectivul ideal ar fi să ancorăm Regatul Unit în Uniunea Europeană și să, ca Uniunea Europeană și Regatul Unit să conlucreze. Ambele părți trebuie să uh, beneficieze din această relație. La a doua întrebare, să vă spun în primul rând foarte clar că bancnota de 500 de euro și obiectivul de a limita plățile în monetar nu au nimic de a face unul cu celălalt. Există o convingere din ce în ce mai prevalentă în opinia publică că bancnotele cu valoare mare sunt utilizate și pe, în scopuri criminale. Și aici acționăm. Nu spunem că uh, oamenii nu pot să-și păstreze economiile în alte bancnote. Oamenii vor continua să economisească bancnotele de 200 de euro, însă bancnota de 500 de euro este văzută ca un instrument din ce în ce mai pregnant folosit pentru activitățile ilicite. Deci în acest context luăm în considerare să acționăm în acest sens. Bineînțeles că trebuie să acționăm foarte precaut și bine chipsui, chipzuit. Consiliul de Guvernanță are în vedere această problemă și Consiliul Executiv și lucrăm împreună pentru găsirea soluției optime, însă nu ține deloc cu reducerea plăților în numerar. Este un lucru care trebuie să fie clar. Vă mulțumesc, Elisa Ferreira. Voi vorbi în limba engleză. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi, din nou. Întrebarea mea se referă la evenimentele de săptămâna trecută, care au arătat o tulburare în sistemul bancar european și că, în special, în că economiile cele mai slabe sunt vulnerabile în ceea ce privește datoria suverană. Care sunt comentariile dumneavoastră? Unii comentatori deja au declarat că Uniunea Bancară a eșuat. Alții se întreabă cine răspunde de um, stabilitatea financiară. Prin întrebarea mea, în primul rând, este posibil să se aplice BRT cum facem acum, fără mecanisme de stabilizare și când trecem la uh, cea de-a treia fază de rezoluție și bail-in, cu toate elementele legislative. În al doilea rând, este logic ca în același timp în anumite economii să solicitați ca băncile să apeleze la piața privată pentru a crește capitalul, însă în același timp uh, aveți o activitate de bail-in, ceea ce transmite mesaje contradictorii pieței. În al treilea rând, cine are o viziune pentru fiecare sistem bancar național? Este vorba de SSM sau uh, Comisia pentru că aceste lucruri limitează ceea ce se pot fa- poate face pe piață. Nu cumva există un conflict între cele două agende. În ceea ce privește datoria suverană, în 2010 am discutat despre limitările agențiilor de rating, însă acum BCE depinde în deciziile sale de aceste instrumente și de aceste ratinguri din partea agențiilor de rating pentru elementul, elementele cele mai esențiale ale stabilizării. Deci nu cumva ar trebui să ne reîntoarcem la discu- discuția pe care am purtat-o în 2012 și 2013. Dar în primul rând este important să ne amintim că uh, responsabilitatea pentru BRRD este uh, a Comisiei și a uh, Consiliului Unic pentru Redresare. Este vorba de o tranziție foarte mare uh, la aceste noi uh, reguli. Este o schimbare în bine. Este o schimbare în bine pentru că în acest fel banii contribuabililor nu vor fi utilizați după cum s-a întâmplat din păcate în timpul crizei financiare. Vă reamintesc că nu suntem o excepție. Majoritatea al celorlalte țări au uh, reguli similare de Berlin. Așadar, este responsabilitatea Comisiei să monitorizeze aplicarea acestor reguli, să evalueze eficiența lor și cum pot să funcționeze în mod corect aceste reguli. Prima condiție este ca băncile să aibă o capacitate suficientă de absorție a pierderilor. Din acest punct de vedere, ceea ce s-a făcut în ultimul an, ultimul an și jumătate cu TILAC la în nivel mondial și cu MREL este un pas în direcția cea bună. Asta înseamnă că băncile semnificative vor avea o capacitate suficientă de absorție a pierderilor. Este un principiu foarte important. Sunt coerente aceste reguli cu stabilitatea financiară. Regulile înșile acordă anumite excepții anumi, atunci când anumite riscuri pot să fie exceptate, atunci când există uh, Uh, situații de stabilitate sistemică majoră. Înainte, responsabilitatea pentru evaluarea acestei situații este a Comisiei și ESRB. În al, legătură cu a doua, al, al doua idee în legătură cu ratingurile pentru datoria suverană. Banca Centrală a discutat acest lucru și a trecut printr-un proces de evaluare extins și trebuie să recunoaștem că agențiile de rating sunt văzute de către investitori ca agențiile pe care, care vor fi utilizate. Deci, faptul că agenția de rating este utilizată de investitori este aspectul cel mai important. Nu ar avea sens să avem o uh, să utilizăm opinia agențiilor de rating dacă investitorii nu ar folosi aceste agenții de rating. A doua condiție este ca aceste agenții să fie văzute ca independente. Am discutat uh, ideea unei agenții de rating europene și continuăm să ne gândim la felul cum am putea să combinăm cele două aspecte de acceptare de către investitori și uh, independență și în același timp să nu fi ca acest, uh, să nu fim dependenți de agențiile mari de rating. Doar un scurt comentariu. Cer scuze, spune președintele, nu este posibil să mai interveniți. Vă mulțumesc pentru această clarificare foarte importantă și a diverselor opțiuni. Alexander Luns. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, domnule Draghi. Cred că este foarte important ca este foarte important ca dumneavoastră să uh, fiți uh, răspuns să răspundeți pentru politicile dumneavoastră, pentru că există din ce în ce mai multe critici. Ați, ați fost criticat și acum uh, două săptămâni la Strasburg, atunci când economiștii și profesorii uh, fac comentarii și cetățenii de rând se plâng că nu mai uh, primesc niciun fel de dobândă la economiile lor. Uh, un ministru de finanțe a spus același lucru acum un an și jumătate și a fost criticat, însă tendința continuă. Avem uh, dobânzi foarte scăzute, am scăzut și mai mult uh, uh, dobânzile, după aceea am trecut la relaxarea cantitativă, care nici nu a, nu a funcționat. Acum nu, nu știu ce vom face, o relaxare cantitativă suplimentară sau niște dobânzi negative. Așadar, eu cred că va trebui să revizuim politicile noastre, însă am citit uh, mass media astăzi și scrie că BCE este în convorbiri cu guvernul Italiei în legătură cu uh, achiziționarea unor grupuri de credite neperformante și întrebarea mea ar fi de ce văd că ar fi în beneficiul guvernului italian, dar cum ar putea să fie în interesul restului zonei euro? Nu cumva este un, fiscal, un transfer fiscal major din nord către sud? Nu cumva uh, folosim economiile uh, cetățenilor din nord pentru a ajuta uh, băncile care eșuează în sud? Întrebarea mea este de ce, domnule Draghi? Permiteți-mi să răspund mai întâi la prima întrebare. Nu cred că suntem de acord cu dumneavoastră când spuneți că această relaxare cantitativă și politica monetară nu ar funcționa, pentru că de fapt a funcționat și a funcționat foarte mult. După o estimare pe care o avem la BC, cam jumătate din redresarea pe care am văzut-o în ultimii doi ani cam jumătate din aceasta poate fi atribuită politicii monetare. Nu uitați că în ultimii patru ani politica noastră monetară a fost singura care a dat stimulente, singura. Putem acum să ne confruntăm cu o situație cu totul diferită de cea de acum 2 sau 3 ani, cu o redresare treptată, cu siguranță că nu e spectaculoasă, dar e treptată și continuă. Și pe această fundație trebuie să atingem celălalt obiectiv care este de a reveni la rata inflației, la cea din obiective, adică o rata inflației de sub 2%, dar apropiată de 2%. Pe acel front, desigur, situația e mai puțin satisfăcătoare. Și după cum v-am reamintit în uh, declarația introductivă, Consiliul se va gândi, va examina și eventual va reconsidera, există formularea poziției uh, respective la întâlnirea din luna martie în ce privește politica monetară. Această politică a dus la rate mici ale dobânzii. Dați-mi voi să vă întreb. E doar ceva specific pentru zona euro sau avem rate mici ale dobânzii pretutindeni? În SUA, în Japonia? Deci nu e nimic uh, deosebit cu politica monetară a BCE și problemele fondurilor de pensii ale asiguratorilor și ceilalți care se confruntă în zona euro sunt aceleași cu cele cu care se confruntă și organismele similare din Japonia, din SUA, depunătorii, firmele de asigurări, fondurile de pensii. Soluțiile sunt ușor diferite în funcție de cadrul de reglementare, în funcție de strategiile de economisire și de investiții deși, apropo, suntem extrem de conștienți în acest lucru, ci cinstit vorbind, ne dorim ca rata dobânzii să poată să crească din nou, pentru că asta ar însemna că redresarea continuă cu succes și că inflația revine la obiective. Dar nu așa stau lucrurile acum și, cinstit vorbind, nu cred că cineva se gândește acum la schimbarea de politici. Dar dacă ar fi să le schimbăm, n-am face decât să agravăm situația economică și să prelungim perioada în care ar fi nevoie până să revină rata inflației la cele din obiective. A doua întrebare a spus că BCE păstrează legătura cu guvernul italian. Din câte știu eu, nu. Dar dați-mi voi să vă spun ceva și despre această poveste care a apărut în mass media în ultimele două sau trei zile, cred prin care BC ar uh, cumpăra um, diverse titluri din uh, Italia, MPL. Nu vorbim despre a cumpăra ceva. Ideea este dacă acest credite neperformante într-un anumit format ar putea fi acceptate drept garanție. Colateral e diferit de a achiziționa. Deci BC are reguli detaliate de eligibilitate în ce privește aceste garanții și acestea se aplica tuturor uh, acelor uh, titluri. Deci în acest cadru se precizează că ar trebui să existe un uh, rating cel puțin de un singur A. Deci includerea acestor datorii neperformante în grupul de active nu împiedică aceste elemente la care v-ați referit să fie eligibile drept uh, garanții colaterale, ceea ce înseamnă că nu putem discrimina nici favorabil, nici uh, nefavorabil. Din câte știu, eu nu am uh, cunoștință de astfel de discuții. Și, în fine, aș vrea să spun că n-am avut pierderi legate de garanțiile colaterale până în prezent. Mulțumesc. Mulțumim acum, doamna Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în engleză. E o continuare a întrebării unui coleg. Există negocieri de rulare pentru a găsi și citez o nouă soluție pentru Uniunea Europeană, pentru Regatul între Uniunea Europeană. Pentru mine, până acum, soluția o reprezentau tratatele. Iată de ce mă tem că decizia preconizată șefilor de stat și de guvern creează incertitudini legale și politice. Iată două întrebări pe care le-am. Prima, nu credeți un acord uh, politic uh, ambigu, creează un uh, precedent periculos cu caracter sistemic și cu consecințe și pentru piețe, pentru economii. Și într-un răspuns a spus că BCE nu face parte. Dar dacă ar fi să participe, dacă ar fi o schimbare reală a tratatelor, ați avea ocazia să vă precizați poziția. Am ști ce crede BCE și opinia publică. Nu credeți așadar că există un risc în procedura pe care o ales-o? A doua întrebare. N-ar trebui să utilizăm această posibilitate să consolidăm sau să integrăm și mai mult zona euro, pentru că pentru persoanele din zona euro. Scopul principal ar fi să se ajungă la un acord echitabil cu Regatul Unit, care să aibă o poziție clară, dar și cetățenii noștri să poată să beneficieze de pe urma tuturor acestor discuții. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Aș fi de acord cu dumneavoastră în ambele sensuri. În primul rând, sunt de acord ca <clears throat> un cadru mai puțin decât clar pentru aceste negocieri, ceva neclar și ambigu, după cum spuneați dumneavoastră. Un astfel de acord ar avea implicații cu caracter sistemic și aceste implicații n-ar fi pozitive pentru Uniunea Monetară Europeană și zona euro. Cu cât e acordul mai clar, cu atât mai bine și cu atât va fi mai bun pentru noi toți. În al doilea rând, sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră că ar trebui să profităm de această ocazie pentru aprofundarea integrării Uniunii Monetare. Recentele evenimente au demonstrat, dacă au demonstrat ceva, că situația neterminată a integrării monetare ar putea să devină o sursă de fragilitate încă un motiv pentru a profita de această ocazie pentru a ne aprofunda integrarea. Și în acest punct de vedere, desigur că acordul, oricare ar fi, n-ar trebui să împiedice nicio integrare suplimentară pentru Uniunea noastră monetară. Yes, you have time for a follow-up. Mai avem timp de întotdeauna, da. Și auzim frecvent că Legatul Unit ar fi discriminat, dar au o alegere suverană dar nu adera la euro. Nu e nicio discriminare. Eu ales să mă suveran. Ce se întâmplă cu discriminarea pentru zona euro dacă cadrul instituțional rămâne așa cum e, pe termen îndelungat? După cum am spus înainte, trebuie să apărăm cele două aspecte. Și acesta ar fi orientarea noastră dacă am exprimat un punct de vedere. Mai întâi, piața unică trebuie să fie aparată. În al doilea rând, integrarea Uniunii Monetare Europene. Ambele lucruri ar trebui să fie aparate în mod egal, din toate punctele de vedere. Și punctul de vedere la care m-am referit, dar și alte aspecte pe care le-ar putea implica un astfel de acord. Mulțumesc, Marie Zamanties. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, vă mulțumesc că ați venit să discutați cu noi astăzi. După mulți ani de inacțiune, BCE a pus în aplicare un program expansionist și monetar fără precedent pentru a <clears throat> îndepărta orice risc de inflație în zona euro și în această perioadă de recesiune, ceea ce a permis să se mențină presiunea asupra statelor membre ca să aplice politici bugetare extrem de agresive. Am auzit cu toții declarația dumneavoastră inițială. Și astăzi aș avea o primă întrebare pentru noi. indiferent care e contextul global sau dorințele noastre personale. Oare ne apropiem sau nu de un prim uh, bilanț serios, pentru că de fiecare dată când veniți aici, ne spuneți că lucrurile o să se întâmple, dar aș vrea să știu, sunteți gata să faceți un bilanț serios sau vreți să continuați să lucrați în această negare? În 2016 vedem că băncile au pierdut mult mai mult decât în perioada trecută, în 2008, perspective de inflație continuă să scadă, creșterea e mediocră. Și în fine, îmi cântăresc cu atenție cuvintele, chiar dacă au existat condiții favorabile și chiar dacă noi vedem că o politică monetară neconvențională a fost pusă în aplicare. Și vedem astăzi că politica de <clears throat> relaxare cantitativă e prinsă între riscurile de inflație pe de-o parte și pierderea de rentabilitate a băncilor pe de altă parte. Întrebarea mea, domnule Draghi, este următoarea. Dacă considerăm că marea problemă e politica bugetară, pentru că nu există un mix între politica bugetară și politica monetară, BCE știe într-adevăr ce face? Și o altă întrebare. Din nou, pentru a reveni la declarația dumneavoastră inițială, spuneți că totul merge sau se meargă bine cu toate acestea, că acum banii dați ușor băncilor o să atingă economia reală, dar mixul de politici ni se pare un eșec pentru zona euro. Ce ar trebui să facem pentru ca BCE să recunoască limitele acestei politici monetare, să pună în aplicare o politică bugetară contraciclică? Mulțumesc. Sorry, you asked three questions. Îmi pare rău, ați spus trei întrebări. Prima se referă la, în fine, politici fiscale într-un context de politică monetară care va rămâne cu această tendință de a veni întâmpinarea fenomenelor pentru o perioadă lungă de timp. Dacă ne uităm la politica fiscală pentru zona euro, poziția este acum uh, ușor în expansiune. Era neutră anul trecut, a avut o dimensiune de consolidare cu un an înainte și acum e ușor în expansiune. Înseamnă asta că <clears throat> se extinde sau în expansiune pentru toată lumea? Răspunsul e nu. Politica fiscală poate fi utilizată și a trebuit să fie utilizată în funcție de spațiul fiscal de care dispun țările. Deci, regulile. În ultima instanță, aceste reguli complexe se reduc la un lucru. Țările cu spațiu fiscal ar trebui să le utilizeze, iar țările care nu dispun de spațiu fiscal n-ar trebui să le utilizeze. Responsabilitatea administrării Pactului de Stabilitate și Creștere îi revine Comisiei Europene, iar regulile actuale au integrat o flexibilitate, iar Comisia știe cum să o interpreteze. Cu toate acestea, există multe lucruri care se pot face pentru a îmbunătăți politicile fiscale în general în alcătuirea lor, indiferent dacă sunt uh, expansioniste sau de consolidare sau contractare. Și anume, compoziția acestor politici fiscale ar trebui să fie cea cu care v-ați obișnuit să mă auziți vorbind, să fie prietenoase față de creștere. Prietenoase față de creștere înseamnă să pună accentul pe investiții publice, investiții în infrastructură, pentru o impozitare mai redusă și pentru finanțarea acelor reforme structurale <clears throat> care cer elemente de stimulare. Mă refer la reforme structurale, în special care să fie favorabile investițiilor private, care să fie favorabile creării de noi locuri de muncă. Aceasta ar fi alcătuirea ideală a politicilor fiscale. Dar trebuie să nu scăpăm de vedere că respectarea regulilor din pactul de stabilitate și creștere e de asemenea importantă. Imagine complexă pentru că nu reflectă în mod egal condițiile economice din diverse țări. Iată cadrul în care, cu toate acestea, vreau să vă reamintesc din nou, politica monetară a fost singura politică cu adevărat uh, stimulantă din ultimii patru ani. În legătură cu băncile, îmi pare rău, uh, spune vorbitorul, să uh, vorbesc în continuare despre limitele politicii monetare. Cu siguranță sunt mai multe comentarii de făcut și discurăm despre diverse seturi de limite Uh, disponibilitatea de acțiune ar fi un element, capacitatea de acțiune al doilea și al treilea, eficacitatea acțiunilor pe care le întreprinde. Cred că v-ați referit în special al treilea element. După cum am spus înainte, avem un punct de vedere la BCE că politicile monetare de fapt reprezintă cam jumătate din redresare, jumătate din creșterea PIB-ului pe care am văzut-o în zona euro în ultimii doi ani. Cealaltă jumătate putând fi atribuită unor prețuri mai mici la produsele petroliere. După părerea noastră, politica monetară a fost eficace și este eficace. Dar, după cum am spus de multe ori, avem o diversitate de instrumente care pot fi utilizate și o să le examinăm pe toate și o să vedem care sunt cele mai eficace. A treia întrebare s-a referit la bănci, dar v-aș ruga să o repetați. Sorry. Yes, we are really beyond our... Da, am depășit uh, sintetic uh, întrebarea, dacă să... Doar uh, ideea de bază a întrebării, o să încerc să o spun în engleză. V-am întrebat despre mixul eșuat de politici între politica fiscală și politica monetară. Astfel încât spuneați că până la urmă banii vor ajunge în economia reală, dar nu s-a întâmplat încă și la asta se refera întrebarea. I, I think... Cred că spune că privim din diverse perspective <clears throat> ratele dobânzii, spread-uri, fluxuri de credit, alte elemente, toate par să fie afectate de politica monetară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sven Giegold. Domnule președinte, mai întâi aș vrea să vă spun pe scurt că în ce privește chestiunea de a ne ocupa de unele probleme cu obligațiunile bancare, și negocierile în derulare legate de criteriile de eligibilitate pentru bail-in, trebuie să vă spun că sunt surprins că aud că unele state membre, dar și BCE, reprezentanții BCE, cer ca anumite pasive să fie excluse. Ați făcut o aluzie în această privință și cred că e extrem de important ca Uniunea Europeană să-și mențină poziția fermă în ce privește răspunderea băncilor și să nu dea semnale greșite pentru piață și n-ar trebui să slăbim să șubrezim regulile bancare hotărâte. Dintr-o uh, perspectivă mai generală, dacă îmi permite să trec la o a doua chestiune, <clears throat> dacă mă uit la date legate de swap-uri, așteptările legate de inflație sunt bine ancorate acum. Până la 10 ani, mult sub ținta BC. Ați putea să ne explicați ce măsuri aveți în vedere sau vă gândiți la ce măsuri pentru a apăra reputația BC de a avea seriozitate în promovarea țintelor? Puteți să ne spuneți ce măsuri aveți într-un orizont uh, mediu, la ce vă gândiți? Și în al doilea rând, ce considerați că e o poziție fiscală adecvată pentru zona euro pentru a completa poziția de politică monetară? Și, în fine, ați putea să ne dați mai multe indicii ce rata a inflației, în ce orizont de timp ați considera ca fiind indicatoare reușite sau eșecului politicii monetare a BCE? Thank you. Uh... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să fiu foarte clar. Stabilitatea financiară sau excepțiile de la această stabilitate financiară la care m-am referit anterior se regăsesc în BRRD, directiva aferentă. Nu este ceva ce am subliniat eu sau alt reprezentant al BCE. Fac parte din prevederile directivei privind redresarea și rezoluția bancară. M-am referit doar la aceste prevederi, pentru că o implementare de succes, spuneam inițial că implementarea BRRD reprezintă un pas în bine. Implementarea cu succes a acestor reguli în timp depinde de bănci și de capacitatea acestora de a absorbi uh, Uh, datoriile în manieră suficientă și de asemenea și de uh, CRB. Dar sunt de acord cu dumneavoastră. E important ca aceste reguli să fie aplicate la timp. Și în al treilea rând, și aici mai e nevoie de îmbunătățiri. Mai depinde și de maniera în care statele membre transpun aceste reguli în legislație. Am avut două cazuri în care s-au folosit uh, aceste reguli cu la angajarea creditorilor bail-in în Italia și Portugalia și au fost aplicate în manieră diferită. Și asta e problema, pentru că aplicare egală în Uniunea Europeană ar oferi creditorilor uh, încrederea că vor fi tratați la fel în întreaga zonă euro. Dacă nu vom avea o aplicare egală a acestor reguli cu privire la angajarea creditorilor, nu vom avea nicio uniune bancară. Aici e nevoie de îmbunătățire. Aici am dorit să clarific poziția mea vis-a-vis de regulile BRRD. În al doilea rând, așteptările cu privire la inflație și așa cum ați uh, punctat în mod corect, nu suntem prea aproape de ceea ce ne dorim ne uităm nu doar la un singur indicator, ci la un set întreg. Dar indiferent de ce indicator folosim, suntem departe de obiectivul nostru. Și de aceea poziția noastră de politică monetară e așa cum este și așa cum am spus, Consiliul de Guvernare va revizui și va eventual modifica poziția noastră monetară în martie. Acum, ce inflație ne-am dorit pentru a putea spune că am avut succes? Știți că obiectivul nostru este o rată a inflației sub, dar aproape de 2%. Și asta înseamnă că există Asta înseamnă că orizontul în care ar trebui să atingem acest obiectiv Uh, s-a lungit. Uh, Trebuia să-l atingem în 2017, acum nu o vom mai face. Însă au existat și evoluții în afara controlului nostru în restul lumii, în special în state emergente și la care se mai adaugă și scăderea prețurilor la țiței și la alte mărfuri care au dus la această extindere a orizontului în ceea ce privește țintele de inflație. Și aceeași situație uh, este însă și în Statele Unite și cam la fel și în Japonia. Întrebarea relevantă pentru noi este dacă este un motiv uh, suficient pentru a ne abandona strategia noastră de politică monetară, iar răspunsul este nu. Dar cum am spus și la ultima conferință de presă, noi nu renunțăm. Și în fine, mi-ați pus o întrebare deloc ușoară. Care este poziția fiscală corespunzătoare pentru zona euro? În momentul de față, poziția fiscală uh, necesară pentru zona euro este una ușor expansionistă. În mod ideal, ar trebui să fie expansionistă, respectând însă în același timp și pactul de stabilitate și creștere. Cam asta ar fi pe scurt. Însă, așa cum am mai spuneam, este Chiar dacă este ușor de spus pentru mine, este foarte greu de aplicat din punct de vedere politic în ceea ce privește structura bugetului care uh, reflectă mai multe decât uh, cifrele consolidate. Mulțumesc, Marco Zani. Da, mulțumesc. Eu aș avea două întrebări pentru domnul președinte. Prima se referă la moneda unică și durabilitatea acesteia. După 40 de ani de doctrină economică, avem acum și 17 ani de evidență empirică cu la faptul că moneda unică este un faliment. Dezechilibrele acestui sistem de schimburi fixe au dus în multe țări la uh, căderea zonei uh, euro. Este singura parte din lumea dezvoltată care este încă în stagnare. În acest uh, sens, la Comisia pentru Muncă am avut o audiere acum o lună și s-a spus că uh, populația suportă greul acestei crizi pentru că se mai poate devaloriza uh, moneda și de aceea și rata ridicată a șomajului. Aș dori să știu dacă ceea ce a spus la acea audiere domnul ministru, dar și alți economiști confirmă și aici și anume că pentru a menține euro trebuie să acceptăm o rată crescută a șomajului. Și în al doilea rând se dezbate o prevedere în aceste săptămâni, atât la nivelul instituțiilor europene, cât și în restul lumii economice, și anume de a nu mai avea de a nu mai considera datoria publică ca active lipsite de risc. A fost o idee a ministrului de finanțe Schäuble Uh, susținut și de președintele Băncii Centrale Germane, Weidemann. Dacă titlurile de stat uh, nu vor mai fi considerate active fără risc, vă întreb care ar putea fi impactul asupra stabilității sistemului bancar, care este deja stresat, mai ales că uh, dețin în bilanță astfel de instrumente. Știm în interiorul sistemului bancar italian, astăzi băncile dețin circa 400 de miliarde de euro titluri de stat în bilanțul lor. Care ar putea fi așadar efectul atât asupra stabilității financiare, dar și asupra pieței titlurilor uh, de stat? Mulțumesc! Am să răspund în italiană sau în engleză sau în italiană, cum doriți. Mulțumesc pentru permisiunea acordată. Am să răspund la cea de doua întrebare a dumneavoastră. Dacă titlurile de sat trebuie considerate fără risc sau nu, a făcut obiectul unor uh, reflexii deja de peste 2 ani. În fapt, odată cu criza financiară din 2010-2011 și acordul în Deauville, titlurile de stat nu mai sunt lipsite de risc sau considerate lipsite de risc. În testele de stres efectuate de BCE, dar și înainte, erau considerate uh, ca purtătoare de risc. Acesta este un fapt. Trebuie să traducem acest uh, fapt în reguli cu caracter general. Trebuie să știm că este o problemă cu caracter global și nu putem doar noi, în Europa, să luăm această inițiativă însă trebuie să vedem și ceea ce se întâmplă în alte jurisdicții. Prin urmare, <clears throat> comitetul de la Basel, care își propune elaborarea unui regulament pentru toate statele, prin urmare, incluzând și Statele Unite, Regatul Unit, Japonia, deja de ceva timp se gândește asupra modalității în care s-ar putea face anumite uh, <clears throat> prevederi cu privire la supravegherea titlurilor de stat. La nivelul BCE există o notă care a făcut obiectul discuțiilor în comitetul FC pe aceeași temă. Deci, așa cum ați spus, este o chestiune foarte relevantă și pe care trebuie să o abordăm care însă trebuie să abordăm cu uh, ponderare și în mod gradual. În ceea ce privește prima întrebare, evident, opiniile noastre diferă. Eu nu cred că euro reprezintă o condiție pentru șomajul permanent. Șomajul, în mare parte, vine ca efect al crizei în parte însă se datorează și gestionării politice economice dinaintea crizei. Să nu uităm că astăzi avem un procent de 10,67% șomaj în zona euro și înaintea crizei nu eram foarte departe de aceste cifre. Prin urmare, sigur există carențe de natură structurală care uh, stau la baza șomajului și este de asemenea clar că adoptarea monezii unice a adus obligații care nu existau anteriori la nivelul uh, cursului de schimb. Și e clar că în această schimb, situație nouă trebuie schimbată gestiunea politicii economice și trebuie înfăptuite reformele necesare. Îmi cer scuze și pentru lunga mea prezentare în uh, italiană și vă mulțumesc pentru permisiunea acordată. Instituția noastră funcționează pe bază de multilingvism. Bernard Monod. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez... Bună ziua, domnule președinte. Ați uh, anunțat la sfârșitul lunii ianuarie la Davos că veți revedea politica monetară în martie pentru a susține economia. Ați spus că aveți, nu aveți nicio limită în arsenalul pe care îl poate folosi uh, BCE. Însă ce instrument vă va fi util atunci când uh, dobânzile sunt deja negative și uh, care este rezultatul a trei ani de intervenții dacă economia zonei euro încă nu a redemarat? Această dobândă negativă efectivă duce la afectarea companiilor de asigurări de viață. Această piață permită uh, această piață uh, examinează cu teamă prelungirea uh, programului de relaxare cantitativă. Nu cumva ne îndreptăm către o recesiune structurală? Care va fi următoarea etapă? Aveți face planuri de relaxare cantitativă uh, la infinit sau veți încerca să creșteți uh, creșterea economică a zonei euro. Niciodată uh, zona euro nu a fost o zonă optimă datorită divergențelor, datorită inflației și politicilor fiscale diferite ale statelor membre. Cum putem să susține o asemenea spirală de, creat, de creare de uh, fonduri uh, atunci când ne aflăm într-un fel de, pe un fel de eurotitanic. În ciuda acestui, acestei eurocrize permanente, considerați că moneda unică are încă un viitor sau uh, nu cumva ar trebui să ne reîntoarcem la o zonă cu mai multe monede? Vă mulțumesc. Well, yes, I think the... Ei bine, eu cred că euro are viitor. Și ca economist cred acest lucru, că euro are un viitor. Însă trebuie să mai adaug că și noi trebuie să ne implicăm, să muncim pentru acest viitor. Și aș mai face legătură și cu întrebarea adresată anterior. Ar trebui să profităm de această ocazie pentru a aprofunda integrarea noastră monetară acum. Și acum mă voi referi la prima parte a întrebării dumneavoastră, și anume dacă BCE dispune de suficiente instrumente? Răspunsul este da. Programul nostru de achiziții, și am arătat acest lucru, este suficient de flexibil pentru a putea fi adaptat la circumstanțe în schimbare ale economiei și ale piețelor. Am arătat deja că putem ajusta anumiți parametri, am arătat acest lucru prin extinderea gamei de obligațiuni care pot fi achiziționate, am arătat acest lucru prin eh, extinderea orizontului și prin eh, extinderea acestui orizont care a fost eh, decisă în decembrie s-au eliberat aproape 700 de miliarde în uh, lichidități. Deci uh, nu este deloc uh, neglijabil acest volum. Suntem așadar încrezători că dacă va fi nevoie, așa cum s-a spus, um, Consiliul de Guvernare își va revizui politicile și va lua în calcul eventuală schimbare la reuniunea din martie. Și dacă o va face, avem instrumente la dispoziție și am arătat că putem ajusta acțiunea noastră. Mulțumesc! Nu mai este timp pentru o întrebare suplimentară. Pablo Zal. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Voi vorbi în limba spaniolă. Voi vorbi despre Brexit. Este o oportunitate ca zona euro să uh, facă un pas către integrare și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să protejăm piața unică și Uniunea Monetară. Însă am impresia că este un fel de uh, autoacuzare Credeți că este periclitată piața unică? Credeți că este periclitată Uniunea Monetară în timpul uh, procesului de negociere? Aș dori să-mi clarificați acest lucru. Uh, în discursul dumneavoastră ați spus că este nevoie de mai multe investiții publice și de mai puține impozite, însă ați spus că trebuie să respectăm și să fim riguroși cu pactul de stabilitate și creștere. Cum reușim uh, această quadratură a cercului și în ceea ce privește băncile din zona euro. cum se compară situația de acum cu cea din 2009? Acum asistăm la o stabilitate, o instabilitate foarte mare pe piețe. Care, care ar fi reacția piețelor și dacă ați eh, insinua, ați insinuat uh, o tratare diferită a recapitalizării băncilor italian, italiene. Care există vreo fundamentare a acestor zvonuri pe care le auzim în mass media? Vă mulțumesc. Thank you. On... Mulțumesc. La prima întrebare, trebuie să spun din nou, BCE nu face nu este implicat în aceste negocieri. Și dați-mi faptul că nu suntem parte în aceste negocieri, nu am văzut până acum uh, nimic, însă există anumite uh, reguli directoare vis-a-vis -vis de rezultatul acestor negocieri, care ar trebui să se concentreze asupra protecției uh, pieței unice și a dreptului de a aprofunda integrarea monetară pe viitor. A doua întrebare este ce pot face statele în baza regulilor existente. Eu cred că există suficiente date și fapte și aici trebuie să revin și să repet că este mai important uh, componența bugetului decât uh, valoarea sa în ansamblu. În al doilea rând, uh, există suficientă flexibilitate la nivelul regulilor de astăzi. Mai există și date ample care arată că dacă analizăm um, toate statele membre ale zonei euro, putem afirma că bugetele lor se contractă. Orice comparație la nivel mondial ar arăta că nu este cazul și chiar la nivel total a tuturor statelor membre în zona euro, asistăm la o creștere ușoară. Apoi, în ceea ce privește băncile din zona euro, am mai spus-o și înainte, situația în sectorul bancar în momentul de față este foarte diferită de anul 2014. Băncile și-au consolidat pozițiile de capital în ultimii ani, iar pentru instituțiile semnificative, rata Common Equity Tier 1 a crescut de la 9 la 13%, deci sunt mai bine în stare să absoarbă șocurile și, de asemenea, și calitatea capitalului băncilor s-a îmbunătățit. Am mai spus că în 2015 băncile aflate sub supravegherea noastră, adică cele semnificative, au reușit să-și sporească profiturile în comparație cu 2014. Și am mai spus că sigur există o categorie de bănci cu niveluri ridicate de credite neperformante. Însă Evaluarea noastră este următoarea. Aceste credite neperformante au fost identificate în cadrul evaluării cuprinzătoare, utilizând pentru prima dată o definiție comună. Și de la acea dată s-au constituit provizioane în valoare suficiente. Deci uh, nu va fi nevoie să se provizioneze și mai mult. Și, în fine, BCE este conștientă de faptul că pentru a aborda problema creditelor neperformante este nevoie de timp și trebuie să facă acest lucru și într-o manieră ordonată. Nu știu dacă am reținut uh, prima dumneavoastră întrebare. În ceea ce privește recapitalizarea băncilor italiene, unii sugerează că s-ar fi făcut în mod diferit și aș dori să știu dacă a fost un tratament diferențiat în această privință. Nu. Desigur, nu a existat niciun fel de tratament diferențiat. Spuneți că în Italia s-ar fi procedat altfel decât în alte țări? Nu. Niciun fel de tratament diferențiat. Motivul pentru crearea și existența SSM este tocmai aceea de a ne asigura că aplicarea supravegherii este, se face într-o manieră coerentă în întreaga zonă euro. Trebuie să reținem acest lucru și acest lucru se află la baza motivării cu care uh, ce implicați uh, la nivelul BC și SSM își desfășoară activitatea. Mulțumesc, Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să revin un moment asupra unui asupra întrebării colegei mele Isai Ferrera în ceea ce privește bail-in-ul, implicarea creditorilor. O preocupare a noastră este că atunci când ne uităm la realitate, avem impresia, impresia că dacă intră în vigoare mecanismul de bail-in fără alte bucăți ale mecanismului, ă, periclităm ansamblul și poate periclităm întregul sistem financiar. În legătură cu acest aspect am dorit un răspuns precis din partea dumneavoastră. Pe de altă parte ne-ați spus că în martie, atunci când veți reexamina că en mars lorsque vous examinez în martie, atunci când veți reexamina evoluția potențială a politicilor monetare, uh, veți ține cont de ceea ce fac băncile. Înseamnă că aveți o îngrijorare în legătură cu felul în care folosesc băncile lichiditățile puse la dispoziție sau, din contră, considerați că din partea statelor membre, ale ministrilor de finanțe, ar trebui să se facă mai mult pentru a se asigura viitorul euro. Și adaug o a treia întrebare în plus, care este calendarul la care vă gândiți. Am, ați deci răspuns deja în legătură cu uh, negocierile cu uh, Regatul Unit. Știm că există o tensiune foarte mare unde aturile Uniunii Europene trebuie să fie consolidate și că timpul este împotriva noastră. Deci, în acest calendar constrâns de negocierile cu Regatul Unit, Trebuie să așteptăm în mod oficial rezultatul referendumului din Regatul Unit, bineînțeles. Mm, cât va dura acest proces de propuneri și cum vedeți lucrurile? Mi se pare că avem nevoie de o accelerare a acestui proces a părții care depinde de guverne pentru mm, punerea în aplicare a unei politici bugetare adecvate la care ați făcut mm, referire Uh, pe lângă partea fiscală. Prima întrebare despre BRT, într-adevăr, avem nevoie de doi piloni, dar aceste uh, această directivă pentru redresarea și rezolvarea bancară a fost un pas în bine. Bineînțeles că există diferențe jurisdicționale, însă este vorba de același lucru care se întâmplă și în alte state. Cheia pentru implementarea de succes a acestei directive este, în primul rând, ca băncile să aibă o capacitate suficientă de absorpție a pierderilor și, în al doilea rând, uh, aplicarea punctuală a acestor reguli. În al treilea rând, armonizarea implementării de către autoritățile naționale a acestor reguli. Bineînțeles că mai sunt și alte elemente pe care nu le-am menționat. Tranziția către acest nou regim a fost una foarte semnificativă deci este nevoie de un efort de transparență de că, din partea băncilor și uh, informații financiare pentru toți uh, cetățenii care investesc în obligațiuni bancare. Este foarte ușor să spui că oamenii trebuie să înțeleagă că atunci că atunci când cumpere obligațiune acest lucru este riscant. Este ușor ca noi să spunem acest lucru, dar nu este la fel de ușor de înțeles pentru mulți cetățeni. Acest lucru trebuie să fie redresat prin informare financiară corespunzătoare și este foarte clar că trebuie să avem un sistem de urgență și la fel de clar că trebuie să înaintăm și pe partea de asigurări. În acel moment uh, vom avea o, un complex de reguli bine organizat. Dar ne îndreptăm spre acel pas, uh, ne îndreptăm către acest obiectiv. Al doilea lucru în legătură cu lichidizațiile băncilor. Avem utilizarea lichidităților, avem date că politicile noastre monetare, atât TELTRO și uh, dobânda negativă asupra uh, depunerilor, uh, achiziționarea de active, toate aceste politici au contribuit pentru a ne asigura că sumele împrumutate de la BCE vor fi utilizate în economia reală. Uh, am uh, văzut că s-au îmbunătățit condițiile de credit, am văzut spreaduri între uh, diferentele care s-au, au scăzut între IMM-uri și marile corporații, diferențele între uh, periferia și centru s-au, uh, au scăzut, deci există o îmbunătățire constantă a acestor condiții datorită măsurilor politicilor monetare. A treia întrebare Uh, raportul celor cinci președințe. Acest raport știți că are două orizonturi, un orizont pe termen scurt cu anumite acțiuni și după aceea uh, care sunt, mențion, sunt menționate și are un orizont pe termen mai lung prin care este nevoie de este, este nevoie o regândire a politicii monetare. Însă, nimic nu face ca acest orizont pe termen lung uh, să depindă de negocierile cu Regatul Unit. Cele două probleme trebuie și trebuie să fie văzute ca independente. Mulțumim, Marcus Ferber. Mulțumesc foarte mult, domnule Draghi. aș reveni la chestiunea stabilității băncilor. Sunteți responsabili în parte și cu uh, examinarea stabilității băncilor din zona euro și am văzut o bancă majoră uh, a fost supusă unor presiuni datorită așa numitelor obligațiuni convertibile. Este o bancă care a trecut testul de rezistență foarte recent. Așadar, întrebarea este dacă putem să garantăm stabilitatea pe piață sau băncile nu sunt chiar așa de stabile pe cât se credea în timpul testelor de rezistență. Trebuie să spun că Poate ar trebui să puneți întrebarea uh, președintelui SSM care vă va vorbi care va vorbi mâine la, în cadrul contextului interparlamentar. Dar primele evoluții pe piață par să se lege mai mult de factori generali în legătură cu slăbirea activității economice la nivel mondial. Cerințele de capital nu au crescut în mod material și finanțarea băncilor ar trebui să beneficieze de poziții puternice pe capital. În ceea ce privește uh, instrumentul pe care l-ați menționat, uh, mecanismul unic de supraveghere, SSM, a comunicat recent că a uh, urma uh, Uh, va urma poziția EBA în legătură cu MDA, uh, suma maxim redistribuibilă, conform articolului 4. Acest, uh, acest criteriu de declanșare pentru MDA a fost discutat intens și acest, acest maxim va fi declanșat în momentul în care o bancă își încalcă uh, Uh, cerințele de credit. Uh, s-a spus foarte mult în legătură cu lipsa de informații, în legătură cu momentul de declanșare a acestui mecanism. Daniel lui va răspunde în mod explicit acestui lucru, dar, dar nu înseamnă că SSM uh, împiedică această dezvăluire. Unele bănci au fost obligate să dezvăluie acest puncte către autoritățile de piață. În ceea ce privește banca pe care am menționat-o în declarația mea introductivă, am, voi reciti ce am spus I said clearly some parts of the banking sector in Europe are still am spus că unele bănci se confruntă cu uh, provocări într-o în, deci uh, mecanismul unic de supraveghere este conștient de aceste probleme și va răspunde în legătură cu banca în chestiune care a fost uh, vizată în, acest mecanism, în această evaluare comprehensivă. Foarte pe scurt, s-au creat aceste uh, uh, comitete de consultare care uh, sau de coordonare care au fost create suplimentar acest, dacă aceste sume pot să fie transformate în capital propriu, afectează piețele financiare. Aceste obligațiuni convertibile. Deseori vorbim despre separare, însă aici vrem o separare între politica monetară și uh, deciziile de supraveghere. discutăm și noi cu mecanismul unic de supraveghere SSM în legătură cu aceste puncte de declanșare. Unii spun că ar trebui să fie mai multă flexibilitate. Dacă includem și aceste obligațiuni convertibile, așa numitele COCO, obligațiuni COCO, atunci lucrurile se complică. Însă vom continua această discuție ulterior în această după masă. Iacum von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte Draghi. Mă tem că va trebui să uh, revin la două probleme deja menționate. În primul rând, scrisoarea domnului Tusk și contextul referendumului în legătură cu Brexit. În răspunsurile dumneavoastră anterioare au exprimat un anumit optimism că um, piața unică și moneda unică ar fi separate și că nu se suprapun. Aș fi încântat să fie cazul așa, însă dacă ar fi așa, nu văd de ce ar trebui să fie o um, problemă așa de mare pentru Regatul Unit să se spună ceva în acest sens în timpul negocierilor. Dacă ei consideră că este un subiect important, înseamnă că există o suprapunere și dată fiind dificultatea pe care o avem în uh, construirea monedei unice pentru ca aceasta să fie funcțională, ar trebui să acordăm o atenție foarte mare conflictului potențial între aceste domenii. Deci, domenii. deci aș dori să intrați mai în detaliu unde considerați că ar putea să existe conflicte și cum ar putea să fie rezolvate? În al doilea rând, ultimele evoluții de pe piața financiară, inclusiv zvonurile în legătură cu sănătatea unor bănci majore, nu au existat evenimente surprinzătoare, au existat doar o perspectivă ușor mai negativă la nivel macroeconomic. Nu a fost niciun test de rezistență, a fost uh, ceva chiar mai nesemnificativ și am văzut că reacția a fost destul de negativă. Există mai multe interpretări. Una, că piețele sunt iraționale. O altă interpretare ar fi că piețele își dau seama că uh, suntem serioși în, serioși în legătură cu Belinul și, în al treilea rând, o altă interpretare este că, în ciuda îmbunătățirilor făcute și răspunsurile pe care le-ați menționat, poate că nu am făcut suficient. Pentru că dacă o înrăutățire ușoară a perspectivei economice duce la o așa uh, ezitare pe piață, poate că cerințele de capital ar trebui să fie mai mare, de ce să excludem această a treia posibilitate? Uh, răspunsul la prima întrebare, nu vreau să pare că sunt mai optimist decât sunt. După cum am spus, BCE nu face parte la, nu este parte a acestor negocieri. Vreau doar să mă asigur în ceea ce spun că cele două principii care depășesc orice altă preocupare ar trebui să fie avut în vedere de către mm, părțile de la negociere. Orice slăbire a acestor două aspecte, piața unică și moneda unică, ar avea consecințe sistemice extrem de negative în legătură cu viitorul Uniunii și viitorul Uniunii Monetare. Deci, întrebarea dumneavoastră o văd mai mult ca un fel de invitație de a ține cont de aceste aspecte și voi eh, transmite această poziție care pentru mine ar trebui să fie poziția dominantă în această negociere liderilor președintelui Consiliului European, Consiliul European care negociază în acest moment. A doua chestiune ține de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Este vorba de o combinație a factorilor. Nu este vorba doar de o perspectivă ușor mai negativă, este o perspectivă mult mai negativă în economiile emergente, în special în cazul unei mari economii, cu toate că ultimele acțiuni întreprinse de către guvernul chinez ne arată că ceea ce am remarcat la ultima conferință de presă, că își uh, respectă reputația de responsabilitate. Însă aș adăuga că piețele au fost într-o situație fragilă de la mijlocul anului trecut și că nu este vorba de o perspectivă ușor mai negativă sau mai negativă, este vorba și de fluctuațiile uh, Uh, prețurilor la petrol și la materii prime și există și o incertitudine în legătură cu soliditatea redresării în restul lumii, unde deja se considera că uh, a avut loc o redresare în mod puternic și previzibil. Deci, este vorba de o combinație de factori. Un aspect specific în legătură cu ultima parte a întrebării dumneavoastră este următorul lucru. Există o presiune de reglementare care a caracterizat acțiunile factorilor de decizie, care a dus la creșterea semnificativă a capitalului pe care trebuie să-l dețină băncile. Avem o um, rată de la, care a crescut de la 9 la 13%. Acest lucru a avut ca efect faptul că băncile sunt mai consolidate. Dacă am avea fluctuații dramatice la petrol și la materii prime, dacă am fi avut aceste fluctuații înainte de criză, sunt sigur că întregul sistem ar fi fost mult mai fragil decât uh, este astăzi. Deci sistemul este mult mai, mai puternic atât global cât și în Europa. Dar randamentul acestor acțiuni a scăzut. Băncile sunt mai puternice, dar riscul nu s-a transpus într-un randament considerabil, echivalent sau suma de capital investit a fost atât de mare încât randamentul acum, dacă ținem cont de risc, este, randamentul este scăzut și introducerea unor reguli noi nu este un uh, fenomen european sau global. Cum putem să explicăm uh, Uh, scăderea acțiunilor bancare și în altă parte unde uh, au apărut uh, aceleași reguli. Trebuie să facem mai mult acum, să solicităm mai mult capital. Cred că am mai spus înainte și am menționat ceea ce care a fost concluziile guvernelor și uh, șefilor de șefilor Consiliilor de Guvernare în decembrie la Basel că Uniunea Monetară trebuie să fie îndeplinită fără o creștere semnificativă a capitalului în medie. Nu știu exact care a fost formularea exactă. Asta înseamnă că trebuie să fa- facem mai mult cu politicile deja existente. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Doamna Hubner. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte. Aș vrea să revin la <clears throat> chestiunea referendumului britanic, pentru că eu cred că trebuie să plecăm de la ipoteza că negocierile s-au cam încheiat în mare măsură. Sau dacă nu se încheie în această săptămână, în ce privește piețele există un alt mecanism de frână de urgență prevăzut în un acord în ce privește acel uh, manual unic pentru sectorul financiar. Nu e vorba doar de regatul unit, ci toate statele membre ale zonei euro, ceea ce înseamnă că riscul de a reveni la mai mare fragmentare în sector după toți acei ani de depune eforturi diferite, acest risc e destul de mare, deci ar trebui să tratăm cu seriozitate această eventualitate. A doua chestiune. Nu știu precis ce veți face în marți. Care e prima întrebare? Prima, în fine. Negocierile s-au încheiat și există riscul ca single rulebook să fie amenințat pentru sectorul financiar, nu doar în Marea Britanie, ci toate statele membre care nu sunt în zona euro. Nu știu dacă veți putea dormi liniștit în ultimele zile înainte de negocieri sau ar fi bine mai degrabă să interveniți? A doua întrebare legată de politici monetare. Politica monetară de ani de zile a fost combinată cu o reglementare mai degrabă agresivă și am impresia că devine tot mai dificil să anticipez comportamentul băncilor în ce privește schimbările politicii monetare. Nu știu cât de bine înțelegem în prezent reacția potențială a băncilor la orice schimbări în politica dumneavoastră. Și întrebarea către dumneavoastră. Puteți discuta cu băncile așa cum fac americanii? Acum câteva săptămâni, când au început schimbarea de politică, Rezerva Federală, dar și <clears throat> asigurările și elementul de control al valutei, a făcut o declarație sectorului financiar. Dumneavoastră puteți adresa multe avertismente cu elemente soft, <clears throat> puteți să le cereți să respecte anumite cerințe de gestionare a riscului. Puteți să orientați pe cei care dau împrumuturi să se îndepărteze de zona de pericol. Îmi pare rău că eu n-am 5 minute, că aveți 2 minute pentru întrebare Dacă întrebarea durează 3 minute, nu mai aveți timp pentru un răspuns. Și acum avem și mai puțin, pentru că dumneavoastră ați intervenit pentru prima dată astăzi. Îmi pare rău, dar deja mi-ați răpit jumătate de minut. Dacă încercați să încheiați, da, nu e corect deloc, nu e echitabil. Dar nu, dar Da, nu, da, să știi că am făcut la fel cu toată lumea, spune președintele. Când s-au apropiat de trei minute, vă avertizez. Da, deja mi-ați răpit un minut. Well, I, uh, I take your... Am reținut prima idee, mai degrabă drept un comentariu. După cum am spus înainte, nu participăm la acea negociere, dar cu siguranță că ne vom gândi la aceste principii când vom vedea rezultatul. Al doilea aspect. Când sau dacă discutăm cu băncile, dar e sigur că discutăm cu băncile în formatul adecvat pe care ni l-am stabilit. Întotdeauna discutăm cu băncile, cu piesele, cu intermediarii financiari, pentru că sunt o sursă de informații, fără îndoială. Recent, regulile și regulile de comportament respectate au fost făcute mai transparente printr-o serie de decizii pe care le-am prezentat cu alte ocazii dar chiar și înainte nu era niciun conflict de interese, doar că le-am formalizat și mai mult. Dar discutam cu ei. Avem <clears throat> ocazii semioficiale sau chiar oficiale în care ne întâlnim cu intermediarii financiari și cu reprezentanții industriei la BCE. Facem prezentări detaliate. Aș spune că noi considerăm informațiile care vin de la piețe și de la bănci ca fiind o contribuție importantă la deciziile noastre de politică. Mai am 20 de secunde. Relaxarea cantitativă nu a dus la o putere de cumpărare permanentă. Pentru a depăși inflația, cred că injecția de bani noi ar putea să fie o abordare utilă. Nu știu dacă puteți gândi la tehnici pe care să le utilizeze BCE pentru a injecta noi bani în economie. De siguranță că examinăm toate aceste idei care n-au fost încă testate sau nu pe scară largă cu nicio bancă centrală și vom examina și am examinat ideile acestea. Hmm. Să vă spun între altele că prezintă niște complicații serioase una de natură contabilă și a doua de natură fiscală, și anume în ce măsură politica monetară poate să interfereze în politica fiscală. Mulțumim. Costas Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, apreciem foarte mult prezența dumneavoastră de astăzi printre noi și apreciem de asemenea eforturile pe care le depuneți. Acestea fiind spuse, am observat că cei de la băncile centrale de obicei sunt criticați pentru că acționează prea puțin, prea târziu, separat sau împreună. Și o să vă dau un exemplu. Atunci când Rezerva Federală a început cu relaxarea cantitativă, s-a decis să se cumpere aproape orice, orice fel de titluri când a început BC, după câțiva ani să facă același lucru? Știm ce a făcut. Foarte selectiv. Acum am vedere că am timp. Îmi aduc aminte că acum un an sau acum câteva luni am avut aici un schimb de păreri despre un mecanism referitor la MPL și răspunsul a fost pe vremea aceea că e o chestiune care ține de încrederea autorităților locale. Acum mi se pare că Banca Centrală are o părere diferită și aș vrea să detaliați dacă puteți. Săptămâna trecută în Cipru s-a discutat mult despre rolul BCE în ce privește implementarea așa numitelor practici uh, sau condiții bancare neloiale, incorrecte. E extrem de heterogen modul în care aplică băncile sau băncile comerciale aceste condiții neloiale. Am o întrebare totuși foarte simplă. Vedeți un rol <clears throat> pentru BC de a actualiza, de a oferi know-how pentru statele membre pentru a avea o manieră omogenă și o mai bună implementare a legislației legate de practicile neloiale? Mulțumesc. Răspunsul la a doua întrebare. Cred că nu prea se întâmplă așa. E o sarcină care revine autorităților naționale putem să ne gândim la modalități prin care să ajutăm autoritățile naționale <clears throat> pentru a avea o aplicare coerentă în întreaga zonă E ora regulilor de comportament care limitează aceste practici uh, incorrecte, dar, după cum văd astăzi, asta ține mai ales de autoritățile naționale, de zona lor de competență dar o să mă gândesc la asta și o să văd dacă putem să ajutăm. Al doilea aspect. Nu sunt sigur că am sau că mi-am lucrurile la fel ca și dumneavoastră. Când mi s-a pus întrebarea legată de aceste elemente de relaxare monetară italiană, Acolo, în forma ABS, acestea pot deveni eligibile drept garanții colaterale dacă respectă anumite standarde de rating. V-am spus să existe măcar un uh, rating de un A. Nu sunt convins că lucrurile s-au schimbat. Întotdeauna au fost așa. în modul în care diverse state își modelează politica monetară și, mai concret, relaxarea cantitativă diferă de la un stat la altul, de la o instituție la alta. Faptul că, de exemplu, <clears throat> în SUA există un sistem de finanțare bazat pe piață în care instrumentele sunt cotate și prețurile stabilesc pe baza pieței și fluxurile financiare trec în special prin piețe. E un cadru instituțional mult diferit de cel pe care îl avem aici, unde e în special bazat pe bănci și activele pe care le pot oferi băncile drept garanții colaterale sunt active care adesea nu pot face obiectul unui rating sau stabilirea unui preț pentru că sunt credite date IMM-urilor. Unul dintre motivele pentru care BC <clears throat> trebuie să aibă ceva extrem de favorabil și am fost unul dintre cei doi inițiatori acestui efort pentru mai mare uh, transparență, pentru securitizarea simplă, a fost exact obiectivul reluării acestor credite, să-l avem într-o formă astfel încât să se poată stabili prețuri, să fie evaluate transparent, să fie utilizate ca instrument pentru politica monetară. Și salutăm aici propunerea Comisiei Europene, iar BCE va avea o părere pe care și-o va exprima de asemenea. Mulțumim, domnul Gheorghe Scrițos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, se pare că guvernul Elen are mari dificultăți de implementare cel de-al treilea acord de bailout și a memorandumului de înțelegere anexat aceste. FMI susține că e nevoie de măsuri suplimentare și că există o discrepanță majoră care separă guvernul elen și creditorii statului elen. Pe de altă parte, guvernul elen crede că am putea avea o prima examinare favorabilă chiar înainte de sfârșitul lui februarie. Comisia Europeană și Eurogrupul sunt oarecum la o poziție de mijloc, pretinzând că am putea avea o prima examinare cu succes înainte de Paște, cu condiția ca partea elenă să fie mai eficace în implementarea acordului. Care e părerea BCE pentru că cu această chestiune? Se poate să existe o primă evaluare favorabilă în viitorul apropiat sau economia elenă se va confrunta cu o nouă criză de încredere financiară și de lichidități ca și anul trecut și în fine? Care e etapa negocierilor în ce privește gestionarea acestor elemente de relaxare monetară în Grecia? care reprezintă între 40 și 5% dintre totalul împrumuturilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai întâi să vă spun că discuțiile cu autoritățile elene sunt încă în derulare și deci e prematur să precizăm uh, un calendar uh, pentru finalizarea acelei treceri în revistă. E de o importanță deosebită ca această trecere în revistă să se încheie rapid dar ar trebui să se încheie în baza unui pachet de politică robust și, în special, să reducă la minim riscurile pentru implementarea programului. Cu alte cuvinte, rapiditatea și elementul timp sunt importante, dar și credibilitatea trece în revistă ca alt element important. Încheierea cu succes a acestei trece în revistă depinde de mai multe elemente. Primul, că autoritățile trebuie să facă un efort real de a asigura implementarea eficace a strategiei legate de politica de relaxare monetară. Pentru a asigura o rezoluție sau o încheiere rapidă a acestei treceri în revistă și e important pentru că realocă resurse pentru economia elenă ca să sprijină sectorul privat din Grecia. Avem și o altă dimensiune, cea fiscală și <clears throat> taxa pe venituri și reforma pensiilor în legătură cu sistemul de pensii, în ciuda reformelor aprobate din 2010 încoace, mai există încă provocări pe termen uh, scurt și mediu. Acțiunile acestea ar trebui să îmbunătățească uh, corectitudinea din perspectiva actuarială și între generații, de asemenea pe frontul uh, impozitelor pe venituri, Există diverse dimensiuni uh, în care negocierile și acțiunile încă nu s-au încheiat. Mulțumesc. Thank you, Jonas Fernandez. Mulțumesc, următorul vorbitor, Fernandez. I'm going to... Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în spaniolă. Bun venit, domnule Draghi să intervii la sfârșitul sesiunii este destul de dificil pentru că colegii mei deja au acoperit foarte multe subiecte. În orice caz, aș dori să mă refer la două teme în special. În ultima săptămână am văzut uh, o anumită instabilitate financiară pe piețe și colegul meu Iacob dorea, vorbea anterior despre îmbunătățirea uh, ratei de um, garanții bancare în Europa. În ce sens uh, putem să îmbunătățim comercializarea titlurilor uh, într-un ceea ce privește revizuirea cerințelor de capital. Vi se pare oportun să se scadă în acest moment cerin, taxele de capital pentru anumite, anumite titularizări pentru a reanima piața bancară. A doua întrebare legată de necesitatea, necesitatea politică de stimul. În ultimii patru ani ați spus că doar politica monetară a fost una de expansiune și aveți dreptate. Ați spus că Pactul de Stabilitate și Creștere oferă flexibilitate pentru a îmbunătăți uh, impulsul anumitor state și de asemenea cred că aveți dreptate. Însă, poate avem nevoie de o capacitate mai mare pentru anumite state în un an și jumătate de când sunt aici, în acest Parlament, discutăm despre necesitatea ca statele care au o anumită capacitate fiscală să o utilizeze. Și mă întreb dacă, în plus de îmbunătățirea capacității fiscale a anumitor state, putem să solicităm o anumită politică fiscală a Uniunii. De ce măsuri ar avea nevoie Banca Centrală Europeană pentru a avea un uh, buget al Uniunii care ar putea să ne ajute să avem o politică fiscală pe care ne-o dorim cu toții. Vă mulțumesc. Thank you. I, I... Mulțumesc. Prima întrebare se referă la o securitizare simplă și transparentă. Da, am făcut o trimitere la aceasta și înainte. Considerăm că Comisia a propus un pachet destul de puternic care a realizat un echilibru între nevoia de a revigora piețele europene în materie de securitizare și cadrul de reglementare prudențial. Deci, BC a o solicitare de consultare de la Consiliu și, după cum am spus înainte, pregătim în prezent un aviz în legătură cu cele două acte normative vedeți ca o observație între paranteze. În primul val de reacții la criza financiară din 2008 și 2009, toate tipurile de securitizare au fost tratate egal de ambele părți ale Atlanticului și de fapt a fost o diferență majoră între securitizările care au avut loc în SUA și cele întreprinse de fapt în Europa, <clears throat> complet diferite. Primele au fost caracterizate de o prezență puternică a împrumuturilor de tip subprime sau alte produse care nu erau nici transparente și nici nu se putea stabili prețul într-o manieră transparentă. Astfel, securitizările au fost destul de simple în, de partea noastră și ușor de interpretat și uh, se putea stabili prețul destul de ușor, ceea ce s-a reflectat prin uh, ratele de default care au fost foarte diferite, foarte mari în SUA și foarte mici în Europa. Și în acest set noi am sugerat să definim, noi împreună cu Banca Centrală a Angliei, să definim ceva și mai simplu și mai transparent și mai restrâns ca uh, set de active care pot deveni securitizabilă. Aceasta e esența propunerii Comisiei, care e un pachet foarte puternic. După cum am spus, la a doua întrebare, aș vrea să răspund că întreaga problemă e în mâinile Comisiei. Tratatul uh, dă supravegherea aceasta Comisiei, dar când toate vor fi spuse și făcute și toate regulile complicate se aplică, în final, țările care au spațiu fiscal ar trebui să-l utilizeze, iar țările care nu dispun de spațiu fiscal să nu-l utilizeze. Și vreau să spun pentru a treia oară astăzi, alcătuirea bugetului este la fel de importantă ca și dimensiunea bugetului. Thank you. Mulțumesc. Thank you, Fulvio Martuscello. Mulțumesc, Fulvio Motușelă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Există o mare preocupare în Europa și în Italia vis-a-vis -vis de stabilitatea băncilor și a protecției uh, celor care economisesc și a micilor întreprinderi. Directiva BRRD creează dificultăți băncilor. Dumneavoastră spuneți că trebuie aplicată clauza de revizuire înainte de 2018 și că între timp trebuie demarată o campanie de informare, asta în vederea protecției deponenților și în vederea unei aplicări corecte și uniforme a directivei. Mai trebuie spus că anumite aspecte ale recentei reforme a creditului cooperativelor de credite adoptat pe Guvernul European ar putea să uh, afecteze băncile și să ducă la dispariția principiului de capital uh, deținut în comun. Credeți că nu ar trebui uh, create anumite conversații pentru piață în acest sens? Cu permisiunea dumneavoastră voi răspunde în italiană. Nu voi reuși să dau un răspuns la cea de-a doua întrebare pentru că nu face parte din competențele mele specifice, dar aș putea să îl întreb mâine pe președintele SSM. La prima întrebare, aș spune că regulile abia au intrat în vigoare și ne gândim de acum la o revizuire, mi se pare un pic greu. Responsabilitatea pentru aceste reguli Uh, revine Comisiei și Bordului Unic de Supraveghere. Sigur că um, e nevoie de informații cu privire la aceste reguli, e clar. Er, Recenta experiență din Portugalia și Italia arată că aceste reguli au fost uh, adoptate și votate acum 2 ani și de aceea se impune să facem tot posibilul pentru a ajuta deponent să înțeleagă importanța acestei reguli. E ușor să spui că unul trebuie să știe atunci când investește într-o obligație bancară, pentru că este un instrument riscant și pot uh, să se pierdă uh, bani investiți. E ușor de spus. În schimb, trebuie să ajutăm oamenii să priceapă, pentru că <clears throat> Este important acest lucru atât în ceea ce privește transparența, uh, transparența comportamentului băncilor, dar și a informațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Mulțumesc ultimul voitor, uh, vorbitor Huc Baie. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. Sunt cu toții conștienți de rolul important al dumneavoastră și al BC pentru a sprijini economia reală din Europa. Suntem mai cei în legătură cu instrumentele utilizate. Tocmai ați spus că suntem pe drumul cel bun și că trebuie să continuăm, dar ca orice cetățean european, când citesc ziarele, citesc că primisul italian, de exemplu, pune sub semnul întrebării opțiunile BC sau că prietenii americani sau președintele Fed își pun întrebări în legătură cu instrumentele puse în aplicare în Europa și care durează sau trenează până să relanseze economia. Aș putea spune că bursele se prăbușesc pentru că n-au încredere în planul de salvare al Greciei sau al băncilor italiene, admițând chiar că sunt perfect convins de ce spuneți dumneavoastră cu privire la instrumentele și metodele de aplicat. Cel puțin există probleme de comunicare și de încredere. Știți poate mai bine ca și mine că în finanțe încrederea și comunicarea sunt esențiale. BC, ceilalți actori din jurie, n-ar trebui să facă eforturi suplimentare de îmbunătățire. În acest sens, aveți nevoie de ajutor sau de instrument sau altul ca să îmbunătățiți aceste aspecte. E o întrebare generală. A doua, aș vrea să revin la răspunsul adresat colegii mele și Beres în legătură cu relaxarea cantitativă. Ne-ați spus că sunteți optimist în ce privește <clears throat> efectul în economia reală, discutați cu bancherii și totul merge bine. Și noi discutăm cu unii bancheri și mi se explică adesea că pe teren cu toții consideră că banii sunt prea ieftini și că, în special în țara mea, în Belgia, pentru împrumuturi bancare, poți avea împrumuturi la o rată de 1,5, nu interesează, pentru că banii nu costă destul de... Și de ce nu interesează? Să vă dau un exemplu concret. Belfius sau BNP Paribas în Belgia lucrează cu structuri independente în structura de stat și fiind independente pentru că nu câștigă suficienți bani, fiind prea mulți bani în circulație, nu interesează să continue să instrumenteze dosare din economia reală. Oare nu e un decalaj între deciziile adoptate în interiorul BCE și aplicarea lor concretă pe teren? Ah, degeaba discuți cu directorii de bancă pentru că nu ei aplică pe teren. Și în al treilea rând, sunteți economiști și există alți economiști care nu întotdeauna sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și spun că o problemă a încetinirea economiei e problema că s-au blocat investițiile publice. Nu vorbesc de austeritate, ci o regulă care blochează artificial. Președintele, întrerupe, mulțumesc. Eu respect uh, timpul alocat. Thank you. Let me, uh... Mulțumesc. Permiteți-mi să răspund mai întâi la cea de-a treia întrebare. E clar că evaluarea în ansamblu a actualei situații economice este foarte complexă și ni- nimeni nu deține adevărul absolut. Dar chiar și acei economiști care pretind că rata de dobândă reală e atât de scăzută, nu sugerează că ar trebui să um, restricționăm politica noastră monetară în momentul de față, ci mai degrabă susțin că ar trebui puse în practică alte politici, în special în zona fiscală și a investițiilor publice. La prima dumneavoastră întrebare, suntem primii care suntem conștienți de faptul că comunicarea este foarte importantă. Și în trecutul recent am uh, făcut-o posibilă pentru a îmbunătăți comunicarea. Însă numărul, intensitatea, granularitatea comunicării noastre a sporit E la fel de adevărat că atunci când lucrurile se complică, mai ales uh, în momentul de față, când piețele sunt atât de volatile, e nevoie de eforturi de comunicare suplimentare. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să mai lucrăm la îmbunătățirea comunicării noastre. Cu politica noastră monetară am spus că nu renunțăm și același lucru trebuie spus și în privința comunicării că trebuie să lucrăm mai mult pentru a N-am uh, reținut <clears throat> următoarea dumneavoastră întrebare. Spuneți că banii sunt prea ieftini și de aceea oamenii nu-i folosesc. Nu prea cred că funcționează așa. I'm sorry? Nu, că băncile nu utilizează banii. Băncile nu utilizează banii. În diverse localități, fiind vorba de independenți la BNP Paribas, nu sunt angajați de bancă, ci au o proprie agenție într-un oraș. La agenția respectivă nu interesează foarte mult să dea credite pentru locuințe, banii fiind atât de ieftini, pentru că nu au un profit deosebit. Deci există o lipsă de a se traduce în economia reală această relaxare cantitativă. It is true. E adevărat că rate de dobândă foarte scăzute pe termen foarte lung, duc la necesitatea de a crea noi modele de afaceri. Așa înțeleg întrebarea dumneavoastră. Modele de afaceri anterioare erau bazate pe altă relație în ceea ce privește costurile activelor și alte poate a dobânzilor. Statele Unite vedem că rata dobânzii a fost undeva în jur de zero, zero timp de vreo 8 ani și n-am asistat la falimentul vreunei companii de asigurări, deci modelul de afaceri s-a adaptat la acest climat de dobânzi căzute. Nu vreau să spun că nu e dificil să operez astfel de ajustări. Știu că sunt complexe și că într-o anumită măsură trebuie să facă față și unui cadru reglementativ diferit aici în Europa. Însă, din perspectiva băncii centrale, noi avem un mandat și mandatul nostru este de a atinge stabilitatea prețurilor în conformitate cu obiectivul nostru definit și asta este pe primul loc. Și dacă atingem acest uh, deziderat, respectăm mandatul nostru, atunci situația economică se va îmbunătăți, vor crește și dobânzile și atât companiile de asigurări, precum și deponenții care suferă în momentul de față, vor avea o situație mai bună. Dacă însă vom schimba politica monetară datorită preocupărilor acestor categorii, cred că până la urmă am procedat împotriva intereselor acestora. Mulțumesc foarte mult. Cred că am avut un, uh, monetar, uh, un dialog monetar extrem de interesant. Aș dori să vă mulțumesc. Următorul dialog monetar este programat pentru data de 21 iunie. Vă mulțumesc și acum am să cedez uh, președinția acestei reuniuni. Mulțumim încă o dată pentru prezență, domnule președinte Draghi. Da, e ce... So we will, we will move on to the next item of Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și vom trata împreună punctele 5, 6 și 7 care se referă la discutarea amendamentelor vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune pentru Autoritatea Bancară Europeană, ABE, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, EIOPA și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Pentru că suntem întârziere, voi fi foarte strict cu timpul alocat și am să dau cuvântul domnului raportor, domnul Marcus Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi nu trebuie să mă aflu la conducerea acestei ședințe și că preia această funcție altcineva. Voi încerca să fiu succintă. Am prezentat deja propunerile mele de aviz, le-am discutat deja. Pe mine m-au interesat uh, mai multe aspecte. Pe de o parte, am constatat că există o execuție bugetară corectă în cazul celor trei agenții, însă am vrut să fac câteva observații cu privire la stabilirea pro priorităților la cele trei autorități de supraveghere din perspectiva principiului proporționalității și a transparenței um, în care funcționează și, uh, nu în ultimul rând, și um, tema finanțării. Am 31 de amendamente pentru 31, 30 pentru ESMA și EIOPA și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat Marea majoritate a acestor amendamente merg în aceeași direcție uh, ca um, sugestiile propuse de mine în uh, raport și vin în completarea acestuia, de aceea nu am să încerc să elaborez amendamente de compromis pentru că constat că există o mare disponibilitate de dialog cu raportorii din umbră, din uh, majoritatea grupurilor politice. Și ideea este ca până la urmă să avem de-a face cu un raport așa cum ne-l dorim cu toții. Eu cred că dacă cred că se impune să uh, ne exprimăm în mod laudativ cu privire la activitatea acestor autorități de supraveghere, dar de asemenea trebuie ca aceste autorități de supraveghere să se rezume la mandatul acordat și să nu-și uh, asume atribuții suplimentare. Și e vorba aici de mandatul care rezultă din legislația concretă și nu din uh, mandatul care rezultă uh, din regulamentul cu privire la crearea acestora. De asemenea, trebuie avut în vedere și o evaluare bazată pe risc, ceea ce înseamnă că modele de afaceri cu riscuri mai puține nu trebuie controlate la fel de aspru ca și cele cu multe riscuri, dar trebuie să existe și principiul proporționalității vis-a-vis -vis de dimensiunea instituțiilor supravegheate. Autoritățile trebuie să fie transparente în activitatea lor, și eu consider că uh, acest lucru mai poate fi îmbunătățit pentru că se invocă mai întâi că nu ne pot comunica informații pentru că treacă, mai trebuie să treacă prin Consiliul de Administrație și apoi ni se spune nu se mai poate schimba nimic, a fost adoptat deja în Consiliul de Administrație. Deci aici uh, niște îmbunătățiri se impun și de asemenea va trebui să mai discutăm și despre modalitatea de finanțare, pentru că nu se poate ca doar contribuabilul european să finanțeze aceste autorități și se impune mai degrabă o finanțare Uh, mixtă în anumite state membre. Există modele care se bazează pe taxe colectate de la participanții de piață. Aici cred că trebuie să se găsească uh, echilibrul necesar, pentru că altfel am atinge obiectivul uh, exact opus celui pe care ni l-am dorit. Aș dori să mulțumesc tuturor acel colegi care au transmis amendamente și după citirea acestora aș putea spune că marea majoritate uh, au uh, susținerea mea, doar câteva uh, nu le pot uh, susține pentru că nu se potrivesc în conceptul de ansamblu și apoi vom vedea ce va decide comisia. Și apoi sperăm că Comisia de Control Bugetar, care de fapt este competentă pe fond, va ține cont și de propunerile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vom începe acum cu raportorii din umbră, din partea grupului socialiștilor, domnul Ludvigson. Da, mulțumesc. Eu cred că întregul proces a evoluat într-o manieră pozitivă. Uh, inițial a fost doar un prim proiect de aviz la care s-au alăturat acum uh, amendamentele și cred că în ansamblu avem parte de avize bune. Cred că până la urmă putem subsuma uh, toate aceste observații Uh, constatărilor Curții de Conturi Europene, în sensul că toate cele trei autorități uh, au avut un exercițiu financiar care respectă toate uh, regulile în acest sens. A fost uh, însă foarte dificil pentru autoritatea bancară să desfășoare activitate în acest prim an datorită lipsei de resurse. Noi credem că agențiile au nevoie de acele resurse de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor care le revin. În plus, autoritățile de supraveghere trebuie să-și exercite mandatul în în manieră nuanțată, dar trebuie să-l și respecte. Trebuie atras atenția asupra acestui lucru. Dar trebuie să-și aibă posibilitatea să se exercite man- mandatul în totalitate. Și cred că, pe cale de consecință, trebuie să-și asume și consecințele uh, financiare ale activităților. Credem că nevoia de financiară a acestor organisme trebuie stabilită pe viitor. Ceea ce propune Comisia în acest sens uh, trebuie comentat și de noi în avizul nostru într-o manieră foarte clară. Eu cred că este uh, salutar faptul că acest proces uh, a evoluat foarte bine până acum. Mulțumesc, domnule Ludvigson, din partea ECR. Are acum cuvântul domnul Lunes. Mulțumesc, voi fi foarte succint. Amendamentele mele sunt uh, autoexplicative, doar trei chestiuni doresc să punctez. Grupul ECR își dorește ca controlul asupra autorităților de supraveghere să rămână la nivel național. Nu susținem așadar amendamente care să dilueze acest control. Am constatat că o serie întreagă de amendamente au fost înaintate în sensul clarificării mandatului strict al autorităților de supraveghere și le susținem și, în al treilea rând, că întotdeauna nu considerăm că resurse sporite vor duce neapărat la mai multă eficientă, eficiență. Ne credem că resursele trebuie redistribuite în funcție de volumul de muncă. Însă așteptăm cu interes să colaborăm în continuare pe marginea acestui dosar cu domnul raportor și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lums. Acum dau cuvântul domnului Torvald din partea ALDE, dar mă tem că nu este în sală. Thank you, Petru on behalf. Mulțumesc foarte is unable to attend today's meeting. Din păcate, raportorul din umbră, domnul Torvalds, nu poate să fie participe astăzi, însă este mulțumit cu propunerea actuală. Uh, raportorul a acordat un text rezonabil. Domnul Torvalds consideră că majoritatea problemelor principale sunt acoperite. Este de asemenea mulțumit că este menționează și finanțarea la aliniatul 7 o linie bugetară independentă este o propunere rezonabilă și poate să uh, aducă o impresie mai clară. Când uh, se uită la amendamente, însă domnul Torvald își dă seama că poate mai este de lucru pentru raportorii din umbră după cum menționează corect textul raportorului, trebuie să ne reamintim cu toții că Parlamentul European a fost cel care a susținut cel mai mult înființarea unui sistem european nou pentru supraveghere financiară. Trebuie să rămânem angajați în acest sens. O mare parte din această muncă este să ne asigurăm că autoritățile au un uh, buget și personal adecvat și să nu cadă în capcana uh, reducerii personalului. Acestea fiind spuse, avem posibilitatea de a ajunge la un rezultat bun și domnul Torvalds va continua cooperarea cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Ieșec. Acum, în numele grupului GUE, nu-l văd pe domnul McCarthy. Domnul Viegas, doriți să interveniți sau nu? Nimeni de la GUE atunci, trecem la verzi. Domnul Ercut. Mulțumesc foarte mult, voi vorbi pe scurt pentru că, după cum a spus domnul Ferber, cred că ne îndreptăm foarte rapid în legătură cu aceste trei rapoarte spre un consens. Dacă vă uitați la amendamentele noastre, punem accentul pe o transparență mai mare spre transparența întâlnirilor cu uh, actori implicați și poate că un lucru important ar fi că poate ar trebui să fie mai clare metodologiile folosite la standardele tehnice, pentru că deseori nu sunt foarte transparente și transparența este foarte importantă aici. Uh, susținem direcția în care se îndreaptă raportorul. Poate persistă câteva probleme cu amendamentele din partea ECR, pentru că se pare că ECR, chiar după marea criză uh, care au dus la apariția acestor agenții de supraveghere, ECR-ul încearcă deja să încearcă deja să relaxeze condițiile sau poate am citit greșit aceste amendamente, dar mi se pare că se diminuează puțin importanța muncii de supraveghere, însă haideți să vedem dacă aceste amendamente vor rămâne la, așa până la final. Mulțumim raportorului și să vedem dacă am citit greșit amendamentele ECR, cine știe. Vă mulțumesc. Nu, din partea grupului FDD nu este nimeni aici. Așadar, în numele grupului ENF dau cuvântul doamnei Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să mă asociez uh, evaluărilor pozitive din partea celorlalte, celorlalți colegi. Curtea de conturi uh, a dat un aviz uh, pozitiv pentru exercițiul bugetar pentru cele trei autorități de supraveghere pentru anul 2014 și în raport se mai subliniază de asemenea că trebuie să se activeze în baza principiului proporționalității este nevoie de abordare bazată pe riscuri și o diferențiere în funcție de, de dimensiunea instituțiilor supravegheate, dar uh, avem și nevoie de rezultate care să fie coerente, clare și care să reducă complexitatea și să nu creeze complexitate suplimentară și aici revin la transparență, este importantă și aici trebuie să punem accentul uh, cu toții și de asemenea și pe bună colaborare cu Parlamentul și includerea experienței acestui Parlament. Și s-a mai discutat și de un al treilea punct, finanțarea. Pentru mine este important ca autoritățile să se concentreze pe exercitarea mandatului acordat și să nu efecteze și activități suplimentare, ceea ce sigur poate fi uh, de dorit uh, pentru ele, iar uh, finanțarea trebuie să fie una mixtă, bugetul trebuie asigurat pentru a putea face față acestei uh, cerințe sporite de control. S-a vorbit că resursele financiare au fost uh, limitate în 2014 și aici trebuie făcut ceva și raportorul dispune de susținere în acest sens. Mulțumesc, doamnă Capel. Este un singur uh, vorbitor care dorește să intervină spontan. De fapt, nu este și voi da cuvântul acum din nou domnului Ferber pentru comentariile finale. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că am atâta susținere din partea dumneavoastră. Săptămâna viitoare vom putea trece la vot atunci. În următoarele zile voi mai purta câteva discuții, însă cred că suntem pe drumul cel bun împreună cu dumneavoastră. Sunt câteva amendamente pe care nu le pot susține semnalasem acest lucru anterior, toți cei care încearcă puțin să dilueze exprimarea venită din partea unui număr limitat de grupuri politice și de asemenea nu pot să susțin acele amendamente care critică anumite atribuții din mandatul autorităților. Dar noi aici avem de discutat descărcarea de gestiune și nu o chestiune de fond în ceea ce privește atribuțiile acestora. În urma acestui dialog cu dumneavoastră, cred că dispunem de o susținere largă pentru a adopta aceste avize în comisie. Mulțumesc! Thank you, uh, Mark. Mulțumesc, Marcus. Am respectat, cred, timpul sau nu, suntem în întârziere. Trecem la următorul punct. Nu îmi cer scuze înainte de a trece mai departe. Vă informez că votul la Comisia Econ va avea loc în 21 sau 22 februarie și votul în Comisia de Fond va avea loc în 23 martie, în plen a doua sesiune plenară din aprilie. Așadar, am încheiat acest punct, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii în legătură cu prospectul care trebuie să fie publicat în momentul oferirii uh, uh, anumitor produse financiare către public. Mm, prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare. Dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Este o propunere foarte importantă, prima propunere concretă care vine de la uh, planul de acțiune în legătură cu piețele publice de capital. Avem o propunere care este bine Uh, efectuate. Vom face și amendamente, bineînțeles, însă vreau să vă reamintesc care este scopul acestei propuneri. Unul, din, unul dintre obiectivi, obiectivele principale este de a îmbunătăți protecția investitorilor. Am adus cu mine un prospect, uh, vi-l arăt acum. Nu știu dacă un investitor normal poate să citească 500 de pagini, ale acestui prospect. Deci dacă vrem să îmbunătățim protecția investitorului, trebuie să simplificăm procedurile și conținutul unui prospect normal. Acest lucru, bineînțeles, că duce la reducerea costului de finanțare, finanțare pentru companii, în special pentru IMM-uri, dacă vrem ca acestea să fie mai active pe piețele de capital. Un prospect în mediu costă, costă între 700 de, 7.000 de euro și 1 milion de euro. Este un lucru care depășește posibilitățile majorităților, majorității companiilor de pe piața europeană. Astfel, evitând asemenea costuri, putem să permitem uh, companiilor să crească mai rapid. E un element foarte bun al, acestui, al acestei propuneri, este convergența statelor membre pentru a susține piețele de capital. Este un element foarte important al propunerii de a ne asigura că avem o piață unică pentru piețele de capital și că avem o piață de capital integrată în, în toată piața unică a Uniunii Propunerea are o serie de elemente foarte bune. În primul rând, un regulament pe lângă directivă care elimină obstacolele din calea bunei funcționări a pieței interne. Pe de o parte, stabilește un prag în legătură cu companiile eh, care pot să producă un prospect de până la 10 milioane. Deci până la 10 milioane sau o sumă și mai mare trebuie să existe un prospect comunitar. După această sumă, statele membre au o anumită marjă de manevră pentru a asigura un sistem și sub 500 de mii de euro uh, se poate ține cont și de mm, sistemele de finanțare colectivă, crowdfunding. Introducerea unui rezumat ar putea să ajute acordând investitorilor informații Uh, regimul SMI Light uh, permite un regim uh, preferențial, există și un regim pentru emitenții frecvenți care să poată aibă acces, avea acces la piețele de capital mai, mai ușor, însă există și câteva elemente discutabile. Pe mine mă preocupă faptul cum putem să ne asigurăm că va exista o convergență între statele membre, o convergență a regulilor, a pragurilor, pentru ca companiilor să le fie mai ușor să se să opereze peste frontiere. Unele companii au un prag, un milion, două milioane, un prag deasupra căruia este nevoie de un prospect foarte costisitor. Deci am, aș face un apel Parlamentului și Consiliului să ținem să avem în vedere perspectiva unei piețe de capitaluri integrate. Trebuie să căutăm și o modalitate de convergență a autorităților competente și a procedurilor. Acum procedurile diveri foarte mult între statele membre uneori în beneficiul companiilor și investitorilor, dar deseori în detrimentul acestora. Așadar, avem nevoie de uh, uh, reguli mai clare în legătură cu acest prospect. De asemenea, vrem ca IMM-urile să devină din ce în ce mai active, Trebuie să îmbunătățim accesul la finanțare și trebuie să clarificăm mai mult uh, propunerea Comisiei de la articolul 15, cum trebuie să fie acest regim light. Trebuie să încep să creștem și prevederile de flexibilitate și mm, documentul de înregistrare din articolul 9 pentru a crește, pentru a spori încrederea investitorilor, trebuie să ne începem să ne gândim la tipul de informații de care au nevoie investitorii retail. Acest prospect în forma sa completă este un prospect mult prea voluminos. Vreau să uh, vă prezint uh, sistemul de responsabilitate a statului terț. Sistemul actual nu funcționează în ceea ce privește investitorii străini, după aceea ar trebui să reconsiderăm eliminarea excepțiilor pentru obligațiuni de peste 100.000 de euro. Vedem și multe acte delegate, multe decizii care sunt lăsate pentru nivelul 2. Discutăm și cu Comisia și cu alți actori pentru a vedea cum vor arăta aceste măsuri de nivel 2, însă trebuie să ținem cont că anumite eh, elemente de nivel 2 ar trebui să intre la nivel 1 pentru a <laughs> simplifica acest regulament. De asemenea, foarte important pentru piețe este că trebuie să ne asigurăm că va, vom avea un calendar de implementare realist. Deci este, există mult de lucru, dar aștept eh, comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Filip. Eh, are cuvântul domnul Van de Candelare. Da, salutăm și noi această propunere a Comisiei pentru a îmbunătăți sistemul de prospecte. Este în uh, sprijinul piețelor de capital și uh, salut faptul că Comisia dorește să îmbunătățească accesul IMM-urilor la capital. Faptul că IMM-urile au un rol crucial în economia noastră mi se pare o, parte esențiale a acestei propuneri. Salut intenția propunerii de a înființa un regim simplificat și de asemenea, trebuie să existe un echilibru între reglementările de nivel 1 și 2, după cum a spus și raportorul. Cerințele de prospect uh, mai uh, adaptate, mai lizibile sunt necesare, însă și investitorii trebuie să primească uh, informații corespunzătoare. Susțin pe deplin simplificarea rezumatului pentru ca acesta să uh, solicite emitenților să evalueze materialitatea riscului, însă există și uh, necesitatea de a evita o abordare prea formală. Deci, câteva lucruri în legătură cu care voi fi atent posibilele efecte negative ale uh, desfințării anumitor taxe, trebuie să ne gândim și la alte măsuri. Uh, regimul responsabilităților ar putea să fie și el clarificat, anumite aspecte de supraveghere vor trebui și ele examinate Raportul a menționat deja acest aspect. Uh, responsabilitatea juridică a statelor terțe trebuie să fie și ea revăzută. Doamna Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Reiau ceea ce au spus colegii. Această propunere este un element foarte important al uh, Uniunii de Capital în spiritul uh, economie pentru a crea o cultură a investițiilor. Un regim bine performant ar fi o cale bună de intrare pe piețele de capital, însă trebuie să găsim un echilibru să fie mai ușor să creezi un prospect eficient. Pe de altă parte, este foarte important să avem un instrument pe care să se poată baza investitorii pentru a le proteja interesul, interesele. Deci consider că propunerea Comisiei este un pas în direcția cea bună. Salut elementul de digitizare, însă există domenii unde este nevoie de mai multe discuții înainte de a ajunge la obiectivul scontat majoritatea dintre noi recunoaște că prospectul reprezintă un, o parte foarte importantă uh, în sensul unei decizii, decizii mai bune, însă propunerea în legătură cu documentul de înregistrare universală este o, un pas înainte foarte important. Pentru a revizui câteva detalii, cred că nu este încă foarte clar care este nivelul corect pentru pragul de excepții. Poate că acest prag ar trebui să fie chiar și mai fluid decât cel propus de comisie. În ceea ce privește conținutul prospectului, Cred că este foarte important să nu vedem acest prospect ca uh, o, creș- o scădere a responsabilităților și multe informații ne arată că companiile vor să uh, vor să dezvălui anumite informații și altele nu și elementul cel mai crucial este că vor exista cinci factori de risc și mulți, mulți cu care am discutat spun că va fi foarte dificil și că aceste, acești factori de risc trebuie să fie definiți mai bine. Cred că ar trebui să avem definiții mai bune și mi s-a spus de asemenea că limitele de aceste 150% trebuie să fie revizuite și ele. Cred că cerințele pentru probleme conexe, dat fiind că există obligații de transparență din, în urma directivei transparenței, sunt lucruri pozitive, însă trebuie să ne gândim și la anumite reformulări pentru a ne asigura că toate informațiile materiale din prospect sunt într-adevăr disponibile. Cred că uh, și calendarul este foarte important pentru că avem o rată foarte înaltă a eșecului în Uniunea Europeană, 50%, un, 50% din prospecte nu își ating obiectivul. Deci mi se pare important să examinăm cum putem să ne asigurăm o rată mai uh, scăzută a eșecului. Așadar, sus, susțin uh, documentul de înregistrare universală pentru că cred că principiul de a împărți acest prospect în uh, declarația de înregistrare și o altă parte, publicarea altor elemente ulterior, poate să fie o cale înainte. Deci trebuie să avem o anumită redactare suplimentară, o reformulare a anumitor puncte, însă uh, voi eh, lucra în continuare cu raportorul și raportorii din umbră pentru a vedea cum putem să reducem barierele din care intrării pe piață, în special pentru IMM-uri, pentru că pentru, cred că pentru noi toți acest lucru reprezintă o prioritate. Există și teme care țin de supravegherea și control, eh, de aprobarea prospectului, însă cred că trebuie să avem în vedere, trebuie să fim să nu considerăm că prin aceste metode se poate obține tot ceea ce ne dorim în ceea ce privește uh, piața unică monetară. Nu putem să avem o măsură universală peste tot. Trebuie să uh, examinăm diverse elemente pentru valori mobiliare, pentru produse structurate și nu cred că aceste detalii apar în text. Nu cred că propuna, propunerea examinează mentalitatea care trebuie să fie încurajată în cadrul IMM-urilor. Acestea ar fi comentariile mele inițiale și aștept uh, discuțiile ulterioare cu raportorii și raportorii din umbră. Vă mulțumesc, doamna Hill. Mă bucur că majoritatea dintre dumneavoastră au subliniat importanța IMM-urilor în acest raport. Acum, în numele ECR, doamna Fonestal. Ja, vielen Dank. Auch ich äh, freue mich. Da, mulțumesc, mă bucur și eu de colaborarea cu privire la acest uh, regulament uh, în ceea ce privește prospectul. Cred că avem de-a face cu o bună primă propunere care să asigure un mai bun uh, flux de capital în Europa. Este un obiectiv pe care îl urmărim cu toții. În același timp, cred că ar trebui să există câteva îmbunătățiri. Obiectivul cel mai important pe care nu ar trebui să-l pierdem din vedere este acela de a oferi accesul pe piață și cât e mai scump un prospect, cu atât mai puțin uh, se rentează până la urmă o listare pe bursă. De aceea, cred că e nevoie de câteva îmbunătățiri. adică 1, 3, de 2b, pragul pentru oferte publice ar trebui crescut Până acum a existat o limită fixă de 5 milioane de euro. Cred că ar fi mai bine să fie situată la 30 decât la 20 și în acest context ar trebui contopite aceste reguli cu 1-3D pentru că altfel s-ar crea o competiție între statele membre în ceea ce privește reglementarea există suficientă marșă de manevră și pentru legiuitorul național pentru a stabili protecția deponenților. La 3.2a există o derogare pentru emisia pe piețele naționale. Dacă însă vrem să avem în vedere piața europeană și că Ehm, ar ehm, duce la anumite ehm, distorsionări pe piață, dacă s-ar adăuga și un euro luat de pe altă piață, atunci cred că această reglementare trebuie să dispară. Ah, următorul punct ă, se definește o limită pentru cercul de participanți ă, per stat. Cred că dacă tot avem de face cu un regulament european, cred că ar fi mai bine să reglementăm acest număr la nivelul întregii Uniuni Europene. Regulamentul mai lasă spațiu amplu și pentru reglementări de nivel 2. Cred că ar trebui să avem curajul ca să stabilim uh, prevederi concrete deja de acum din regulamentul de bază și să nu lăsăm atâtea pentru legislația secundară. Marea majoritatea emitenților, emitenților uh, revin pe piață cu emisiuni ulterioare. Cred că tocmai aici ar trebui uh, simplificate regulile pentru a uh, ajunge și la o simplificare a costurilor. Și în ultim punct, am inclus o reglementare care cere emitenților din state terțe să desemneze un reprezentant. Este o reglementare care poate reprezintă o discriminare a statelor terțe pentru că sunt singurele care trebuie să desemneze un reprezentant. Nu văd un motiv rezonabil în acest sens, de aceea cred că se impune eliminarea acest acestei reglementări. Atât ca prima idee din partea mea. Aștept cu interes dialogul următor. Now, on behalf... Mulțumim foarte mult. Acum, din partea GUE, domnul Vegas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Observație generală în această fază. Vorbim aici despre informații, un lucru bun, chiar dacă în această situație vorbim despre simplificare și din acest punct de vedere Întotdeauna sunt unele temeri, pentru că în practică încercăm să simplificăm ceva care prin natura lui e complicat, e complex și nu se poate întotdeauna simplifica. Pentru că, până la urmă, tot acesta se bazează foarte mult în un cadru fictiv care nu mai corespunde realității. Adică îl avem pe cetățean care încearcă cu economiile lui să se ducă la <clears throat> supermarket ca să-și cheltuiască economiile, dar de fapt nu asta e realitatea. Pentru că noi vedem în acest supermarket mari investitori care, pe bună dreptate, au specialiști tehnici și instrumente ca să își evalueze opțiunile, nu doar pe baza acestui prospect. Sunt informații fragmentate <clears throat> prezentate de cei interesați, de investitorii, măcar sper o să meargă dincolo de acest prospect și o să facă analize care trec de aceste informații. Deci, să simplificăm lucrurile nu e chiar atât de simplu. Sperăm că asta va permite IMM-urilor să aibă acces pe piața de capital, dar poate că e o abordare oarecum simplistă. Și apoi, se vorbește și despre o supraevaluare a pieței unice de capital. E o idee care pe unii ne face sceptici. Oarecum copiem ce se întâmplă în SUA, unde piețele de capital au o importanță mult mai mare. Dar din motive obiective, e o realitate obiectivă diferită de cea de la noi, pentru că aici, pe continentul european, Există o diversitate, o bogăție intrinsecă a continentului, o diversitate culturală, economică și socială și deci să încercăm să legiferăm, să facem uh, tabula rasa de toate acestea, uneori nu duce la niciun rezultat, pentru că până la urmă sunt instrumente care nu corespund realității. Aici <clears throat> nu vorbim despre informații și din această perspectivă informațiile trebuie să fie standardizate, omogenizate, să nu cedăm tentației de a aduce la cel mai mic numitor comun, ci să urmărim toate aceste procese, să încercăm să contribuim, să ajungem la cele mai bune rezultate posibile. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Vegas. Din partea vezilor, domnul Tarsonis nu e aici. Ba da, e cineva care ia cuvântul? Da, mulțumesc colegul nu e aici, eu vorbesc în numele În principiu, așadar, suntem în favoarea obiectivului general directivei de a scuti firmele de <clears throat> cerințe nejustificate, de un element de complexitate, să evităm și duplicarea cu alte acte normative din Uniunea Europeană. În special salutăm obiectivul garantării și intensificării protecției <clears throat> investitorilor, făcând mai simplu, mai ușor de înțeles prospectul. În trecut am asistat la evenimente cu afectat pe cetățeni care și-au investit economiile în anumite fonduri. <clears throat> Când scandalul cu băncile spaniole care au oferit informații false în legătură cu lichiditatea unor produse pe care le oferau. În acest context, lângă garantarea drepturilor uh, consumatorilor, apărarea investitorilor e crucială pentru a mări posibilitatea firmelor de a se autofinanța pe piața lor mobiliare, încrederea investitorilor este esențială pentru a mări cererea pentru aceste produse. Credem că rolul principal al Parlamentului în legislatura aceasta este să se ajungă la echilibru adecvat între nevoia de mai bună legiferare și protecția adecvată a investitorilor. Această privință sunt dispoziții în regulament care credem că deocamdată nu îi protejează în mod adecvat investitor. Mai întâi dreptul la retragere de la ofertă în caz de informații eronate care sunt incluse în prospect sau informații suplimentare făcute disponibile după acceptarea ofertei. E o chestiune care trebuie revăzută. Limita de două zile pentru exercitarea dreptului respectiv e prea scurt și s-a întâmplat în trecut ca băncile s-au bazat pe posibilitatea de prelungire având în vedere investitorii mai complexi. O altă chestiune care strânește dubii ridicarea pragului până la care să se scutească cerințele până la 10 milioane statele membre. Chiar valoarea de impact a acestui regulament pregătit de comisie prezintă anumite motive de a respinge această sugestie. Principală fiind importanța de a avea teren echitabil de joc în Uniunea Europeană, având în vedere costul de a obține capital pe aceste piețe. Și, în fine, suntem de părere că trebuie să ne concentrăm pe a asigura transparența și inteligibilitatea prospectului, pentru ca investitorii să știe să înțeleagă corect diverse tipuri de riscuri din oferte, inclusiv cele legate de regulile noi privind bail-in-ul. Mulțumesc! Mulțumim, domnului Scott. E cineva la intervenții spontane, Cashnin? Dacă nu, o să dau cuvântul pe scurt comisiei domnului Luida. Yeah, thank you very much. Mulțumesc. <clears throat> Ne bucură reacția în general favorabilă și luăm notă cu atenție, desigur, de toate sugestiile dumneavoastră. Putem afirma că scopul a fost într-adevăr de a crea un prospect care să corespundă scopului situațiilor individuale, un prospect special pentru IMM-uri, altul pentru emitenții secundari, pentru a ține cont de situația aparte în care se află diverse companii pe <clears throat> această scară a finanțării. Orice propunere de îmbunătățire suplimentară va fi evaluată cu atenție. În legătură cu chestiunea concretă a pragului, 10 milioane e un compromis rezonabil pentru a avea flexibilitate <clears throat> pe piețele naționale de capital și, pe de altă parte, un prospect european integrat Credem că acest prag este justificat, uh, după cum arată valoarea de impact. În ansamblu, credem că putem examina sugestiile formulate și pentru prospectele adaptate pentru fiecare companie și circumstanțele concrete. Mulțumim. Mulțumim, domnule Lude, din partea la Comisie. Acum, raportorul, domnul Filip de la Mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor pentru primele idei și contribuții legătură cu multe dintre aceste aspecte. Mai întâi am identificat multe probleme care sunt asemănătoare de la un grup politic la altul. Sperăm că putem identifica și soluții pentru probleme dintr-o bună cooperare. Am ascultat cu atenție sugestiile dumneavoastră. Majoritatea cred că înțelegeți nevoia de a avea o abordare cât mai echilibrată între protecția investitorului și a permite companiilor să vină pe piață. Uniunea piețelor de capital va juca un rol mai important pe viitor pentru finanțarea companiilor europene și sistemul financiar va fi mult mai stabil dacă facem asta. Cred că e un element important al Uniunii piețelor de capital. Nu va rezolva toate problemele. Desigur, am ascultat cu atenție uh, pe unii dintre dumneavoastră care a spus că e nevoie de o discuție mai largă despre protecția investitorilor, dar nu sunt convins că e calea adecvată pentru <clears throat> protecția investitorului cu acest uh, prospect de nu știu câte pagini, nici mai mult, nici mai puțin. Aștept o cooperare bună în următoarele câteva săptămâni cu dumneavoastră și sunt convins că vom propune o legislație care va co- corespunde nevoilor investitorilor și companiilor în egală măsură. Mulțumim. Domnul Debacă, <clears throat> examinarea proiectului de raport va avea loc pe 7 aprilie. Termenul limită pentru amendamente este 19 aprilie. Dezbaterea amendamentelor se va avea pe 23 mai și votul la Comisia Econ prevăzut pe 13 iunie. <clears throat> Evident că nu putem preciza o dată pentru votul în plenară deocamdată. Unii colegi au spus că cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Încheiem acest punct de pe agenda, trecem la următorul voturile, vine președintele care a spus că dorește să prezideze votul și e pe cale să vină în sală. Mulțumesc! So before we go to the vote, uh... Înainte de a trece la vot, așa avem unele anunțuri de făcut. Săptămâna parlamentară europeană, după cum probabil că știți, mai există o săptămână parlamentară europeană pe 16 și 17 februarie cu reprezentanți din parlamentele naționale. Comisia Econ va avea o ședință interparlamentară mâine de la 3 la 6 după amiază, împărțită în două sesiuni. Prima <clears throat> legată de BEPS, a doua despre situația Uniunii Bancare. Vă încurajez călduros să participați la această reuniune. Schimbul de părere ne va permite să contribuim la examinarea acestui subiect important și pentru conferința privind articolul 13 Compactul Financiar care va avea loc miercuri. Schimbul comun de păreri e contact cu domnul comisar Moscovici se va ține miercuri 17 februarie de la 5 și jumătate la 7 și jumătate după amiază. Apoi avem un rezumat al recomandărilor și deciziilor de la reuniunea anterioară a coordonatorilor. Următoarele nominalizări, MIFID, MIFIR, Marcus Ferber, în numele biroului, BCR, raportul anual, ALDE, BEI, raport anual PP politica de concurență, raportul merge la S și D, implementarea FC, raportul împreună cu bugetul S și D, pentru Econ și PPE pentru Comisia de Buget. Nu, asta era ce am citit și apoi s-a convenit că Comisia să organizeze în comună o conferință cu Comisia Europeană privind executarea dreptului concurenței din Uniunea Europeană și misiunile Comisiei în 2016, BC Frankfurt, pe 14 martie, 12 membri, asistență financiară, grupul de lucru, o misiune organizată în Grecia, 30-31 martie, cu 12 membri, desigur membrii naționali, Misiunea Slovacia, președinția, șapte membri plus președintele, pe baza regulilor de ont și membrii în afara cotei din Slovacia, câteva misiuni la Washington în SUA, mai întâi pe 17-21 iulie, a doua 6-10 octombrie, cu șapte membri în fiecare, apoi o misiune în China, Shanghai și Pekin, de pe 18 pe 23 septembrie, șapte membri și ultima misiune anului <clears throat> în La Valeta, Malta, de pe 2 pe 4 noiembrie, din nou cu șapte membri. Deci multe misiuni. În a doua jumătate, sistemul de hunt va fi regula de bază cu ajustări în funcție de interesul exprimat de alte grupuri. Un grup a solicitat aplicarea unui sistem uh, prin jurlare pentru locurile disponibile. Coordonatorii au decis altfel. Guvernanța economică, schimbul de păreri cu membrii Curții de Conturi Europene în legătură cu raportul privind asistența financiară dată țărilor în dificultate. În ședința publică a grupului de lucru privind asistență s-a convenit să se mențină un slot pe 23 februarie, cu excepția cazului în care se găsește o alternativă adecvată pentru martie slotul respectiv s-a decis la adunarea generală ca PSD și MAR să fie obiectul schimbului de păreri și, în fine, avizul legal care va fi solicitat în legătură cu ideea dacă regulamentul Consiliului 2533 din 98 referitor la colectarea de informații statistice de către BCE este baza legală adecvată pentru <clears throat> regulamentul de răsăt și pe 17 februarie. Întâlnirea cu domnul uh, Moscovici va fi una comună cu Taxud și cu acordul președintelui grupului pentru concurență s-a decis ca pentru 24 februarie întâlnirea cu doamna comisar Vestagă să există o reuniune deschisă a coordonatorilor, deschisă tuturor membrilor și publicului și se va concentra în special pe dreptul concurenței și uniunea bancară, în special în lumina noilor dispoziții și cazuri bine cunoscute în jurisprudență. Acestea erau anunțurile și acum putem trece în fine la voturi. Am nevoie doar de câteva momente înainte de a începe, pentru că trebuie să înțeleg o chestiune de pe lista de vot. Și între timp facem un test și deschidem votul pentru test. S-a deschis votul look, there's really Perfect. Perfect. Testul de vot s-a închis și acum putem începe cu votul propriu. Starting with compromise, the, the first we voted. Votăm mai întâi raportul din proprie inițiativă cu privire la Uniunea Bancară și începem cu compromisul A pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 66 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 87 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 87 cu amendament oral din partea domnului Vali pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul C pentru, Ba nu, acum votăm amendamentul inițial, 87, fără amendamentul oral. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 93, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original alineatului 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul I, da, H, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, pe trei părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri abțineri se adoptă, partea a treia pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 130 a fost retras. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 134 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. Votăm 134 cu amendament oral. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul nu pe, pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 156 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 se adoptă. Compromisul AA pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original de la alinetul 23 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AC cu amendament oral Votăm mai întâi amendamentul oral pentru împotrivă abțineri se respinge. Votăm acum compromisul fără, amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 215 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AD pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 222 pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 226 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 227 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 228 și 229 pentru împotriva abțineri se respinge, 230 pentru împotriva abțineri se respinge, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă, 231 pentru împotriva abțineri se respinge, 232 pentru împotriva abțineri se respinge, 233 pentru împotriva abțineri se respinge, 234 pentru împotriva abțineri se respinge, 235 pentru împotriva abțineri se respinge, 236 pentru împotriva abțineri se respinge, 237 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 238 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul AE pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul AF pentru, împotriva, abțineri se adoptă, com amendamentul 247 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 204, votăm textul original de la legea 29 pentru împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 148 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Votăm textul original de la aliniatul corespunzător pentru împotriva abțineri. Se adoptă textul original de la aliniatul 31 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul AG pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul AH cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AI pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 254 pentru, împotriva abțineri se respinge. 257 pentru, împotriva abțineri se respinge. 260 pentru, împotriva abțineri se respinge. Textul original de la alineatul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul șase. Doar de cea de-a doua parte, pentru împotriva abțineri. Se adoptă 274 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 272 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. 272 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 273 pentru, împotriva abțineri se respinge. 276 cu amendament oral pentru împotrivă abține, se adoptă. Compromisul AK pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AL pe două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cea de doua parte pentru împotrivă abțineri. Verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. Cred că se respinge, dar s-a închis votul acum. Da, se respinge. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 291 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, com... alineatul 37 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Da, îmi cer scuze. Vot, verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromise AN. Compromisul AN cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 315 pentru împotriva obțineri se respinge. 316 pentru împotriva obțineri se respinge. Compromisul AO pentru împotriva obțineri se adoptă. Compromisul AP pentru împotriva obțineri se adoptă compromisul AQ cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 359 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 355 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 357 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Alineatul 41, text original pentru împotriva abțineri se adoptă. Trimiteri 1, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trimiteri 2. De la 2 la 6 avem textul original, vot în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se respinge. 3 pentru împotriva abțineri se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 7 și 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 13 pentru, aia e identic. Era și 13 împreună cu 7 și 8. Acum votăm un bloc de la 7 la 11. Trimiterile pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se respinge. În textul original la trimiterea 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trimiterea text 13 text original și 14 de asemenea pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Compromisul ASU pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ATU pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AU pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru 38. Să deschizi votul. Da, pentru că văzusem un minus la PP. De aceea le îl declarasem ca fiind respins, a închis votul, deci se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se respinge, 40 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul a avut pentru împotriva abțineri se adoptă. A W pentru împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 314 cu amendament oral pentru împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru împotriva obțineri se respinge. 54 pentru împotriva obțineri Verificăm. Nu văd mâini ridicate. 54. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri se respinge. 59 pentru împotriva abțineri se respinge. 55 pentru împotriva cred că se adoptă, dar verificăm la 55. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. Deci, vot final pe textul modificat, vot nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 40 pentru, 16 împotrivă, nicio abținere.